Bonjour, mesdames et messieurs, nous allons euh, commencer. Bună ziua, vă propun să începem, pentru că deja am întârziat puțin. Bine ați venit cu toții. În prima parte a reuniunii de astăzi îi țin locul președintei noastre, doamna Eva Jolie, care reprezintă Comisia DEVE la ceremonia de lansare a celei de-a doua zecea ediție a raportului cu privire la dezvoltarea pe plan uman a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care a avut loc chiar acum la Bruxelles, dar în altă parte. Doamna Jolie ni se va alătura puțin mai târziu. DG Interpretare a anunțat că, în mod excepțional, nu reușește, nu a reușit să asigure servicii de interpretare dinspre și înspre limba suedeză. Începem reuniunea prin adoptarea ordinii de zi. Aveți obiecții sau comentarii cu privire la proiectul de ordine de zi? Se pare că nu. Atunci, ordinea de zi este adoptată. Ați primit și procesul verbal al reuniunii din 18 octombrie 2010. Dacă aveți observații referitoare la acest proces verbal, vă rog să le transmiteți secretariatului înainte de sfârșitul reuniunii de astăzi. Dacă nu există observații, se va considera că și acest proces verbal este adoptat. Comunicări ale președintei. Nu am uh, astfel de comunicări de făcut. Atunci trecem, deci trecem la punctul următor. N-am primit nicio întrebare adresată Comisiei pentru reuniunea de astăzi. Trecem mai departe. În ceea ce privește Comisia Europeană, aș dori să întreb reprezentanții dacă există anunțuri pe care doresc să le facă. Se pare că nu. Am impresia că vom termina repede. E bine lunea când se termină repede reuniunile. Trecem atunci la metodă inovatoare de finanțare la nivel european și, mon- european și mondial. Comisia Econ este în curs de a elabora un raport cu privire la documentele de lucru de al Comisiei Europene cu privire la metodele inovatoare de finanțare pe scară europeană și mondială. Comisia noastră a solicitat să întocmească un aviz în conformitate cu articolul 50 din regulament. Documentul Comisiei vizează trei domenii, sectorul financiar, schimbările climatice și dezvoltarea. Impactul schimbărilor climatice asupra țărilor în curs de dezvoltare ne reprezintă un punct uh, care ne privește pe noi la Comisia DEVE, pentru că noi suntem foarte activi în acest domeniu. În ceea ce privește aspecte legate de dezvoltarea în domeniul uh, inova- inovațiilor financiare, toate acestea, firește, intră de asemenea în uh, sectorul de activitate al Comisiei noastre. Am să-i dau imediat cuvântul domnului Deva, raportor pentru acest aviz. Domnule Deva, aveți cuvântul. Dacă ne uităm la acest raport referitor la metodele inovatoare de finanțare, ne dăm seama că avem ocazia noi la Comisia DEVE să împiedicăm un mod de gândire eh, deja existent, folosit pentru eradicarea sărăciei în țările în curs de dezvoltare și să abordăm, să avem o abordare nouă, o abordare inovatoare și neconvențională. Să ne întrebăm dacă există alte metode uh, de finanțare inovatoare care ar putea să ajute țările europene și uh, țările în curs de dezvoltare și contribuabilii europeni totodată. Am analizat acest raport într-un moment în care toate statele membre ale Uniunii și, în general, economia globală se confruntă cu vremuri foarte dificile. În Regatul Unit, bugetul a fost redus cu un procent între 25 și 30% și la fel același lucru se va întâmpla și în alte țări din Uniunea Europeană. A vorbi atunci despre metode inovatoare de finanțare înseamnă a fi conștienți că nu este cazul să revenim la metodele vechi de a căuta finanțare. Metode pe care le-am folosit în trecut iar în Regatul Unit continuăm și acum să folosim aceste metode. Deși s-a redus bugetul de stat cu 25-30%, totuși contribuțiile de la contribuabil pentru ajutorul pentru dezvoltare uh, au fost crescute cu 27% pentru a ne ține promisiunile și a ne respecta angajamentele. Iată, o alegere destul de dificil de făcut. În momentul în care le-am spus contribuabililor că un milion dintre ei își vor uh, pierde locurile de muncă și că bugetul se va reduce cu 30%. Însă, pe de altă parte, ne mm, respectăm angajamentele față de țările în curs de dezvoltare și creștem acest buget cu 27% mm, pentru a ajunge la ținta de 0,7% nu este deloc ușor, dar asta am făcut. Însă sper că toate celelalte țări vor respecta aceste, aceste ținte pe care și le-au asumat, ținta de 0,7%, pentru a, ca noi toți să contribuim la eradicarea sărăciei. Însă, eradicarea sărăciei nu se va rezolva prin respectarea acestor obiective. Trebuie să gândim neconvențional, ca să spunem așa și să găsim o soluție care să fie echitabilă pentru cei care primesc acești bani și să fie echitabilă și pentru noi ca donatori în contextul acestei relații între Uniunea Europeană și țările în curs de dezvoltare. Am în vedere că mult mai mulți bani trebuie să fie găsiți pentru a face față provocărilor reprezentate de schimbările climatice. Încă 100 de miliarde trebuie găsite și acordate țărilor în curs de dezvoltare pentru ca acestea să se poată adapta la uh, măsurile luate de noi și, în general, la schimbările climatice. Și Probabil că aceste țări se și așteaptă să, aște- să primească aceste 100 de miliarde în plus. Însă temerea mea este că nu avem acești bani, că nu avem nici măcar o, por- o parte din acești bani, având în vedere situația dificilă. Date fiind aceste două mari probleme, pe de-o parte, așteptările celor care doresc să protejeze planeta și să pună capăt schimbărilor climatice, să îmbunătățească condițiile de mediu. Având în vedere așteptările oamenilor cu privire la respectarea obiectivelor deja asumate, ce putem face dacă nu găsim banii necesari? Am gândit ce alte idei ce alte metode am putea găsi pentru a-i ajuta pe cei din aceste țări să facă față provocărilor. Și în raportul meu se vor, vorbesc, printre altele, despre ce am putea face analizând ce se întâmplă concret în țările în curs de dezvoltare chiar acum. Uniunea Europeană și comunitatea internațională acordă țărilor în curs de dezvoltare aproximativ 100 de miliarde de euro pe an sub formă de asistență pentru dezvoltare, 60 de miliarde din partea Uniunii Europene și 40 de miliarde din restul țărilor. Însă dacă ne uităm ce se întâmplă de fapt în aceste țări, 800 de miliarde de euro pe an sunt scoas, scoși din țările în curs de dezvoltare fără a fi integrați acești bani în economia reală, fără să facă parte din PIB, fără să ajungă la oameni, însă acești bani, 800 de miliarde anual, ajung, așa cum ne-a explicat doamna Jolie, sunt scoși din aceste țări și ajung în centre financiare offshore. Aceste 800 de miliarde de euro nu creează bunăstare, nu creează bogăție, uh, pentru cei din țările în curs de dezvoltare. Acești bani nu sunt folosiți pentru a eradica sărăcia. Dumnezeu știe ce se face cu acești bani, însă cu siguranță ei ajung în paradisurile fiscale din Caraibe sau din alte zone ale lumii. Însă cu siguranță, asta pot să vă spun cert că nu sunt folosiți pentru a ajuta pe cei din țările în curs de dezvoltare. Să presupunem că găsim un mecanism prin care să stopăm aceste scurgeri de fonduri. Să presupunem că aceste 800 de miliarde de euro, adică o sumă de 8 ori mai mare decât cea pe care o acordăm noi prin asistența pentru dezvoltare, să presupunem, spuneam, că putem bloca acești bani și putem face să rămână în economia țărilor în curs de dezvoltare, astfel încât aceste țări să poată folosi acești bani ca fonduri de împrumuturi să, să-i folosească pentru a înființa companii, pentru a lupta împotriva sărăciei și așa mai departe. Să presupunem că putem opri, deci, scurgele de fonduri. Ce diferență, ce diferență extraordinară ar reprezenta acest lucru pentru oamenii din acele țări? ce impact extraordinar am putea avea dacă s-ar folosi acești bani, acești 800 de miliarde de euro anual. Bani pe care să-i folosească oamenii din țările respective pentru multe activități. Întrebarea este cum putem face acest lucru, cum putem uh, opri scurgerea de fonduri din țările respective către paradisuri fiscale. cum ne putem asigura că acele neajunsuri financiare sunt reparate. Vorbim despre taxa Tobin și despre transferul de fonduri și așa mai departe, de la noi spre ei. Însă întrebarea pe care o pun eu este alta și într-un fel este mult mai simplu, simplă. Cum păstrăm banii aceștia care sunt deja acolo în țările în curs de dezvoltare? Cum ne putem asigura că, că banii care sunt deja acolo nu sunt luați de altcineva? Dacă ar fi să respectăm cerințele pentru schimbări climatice, ar însemna să respectăm uh, obiectivele stabilite la Cancun și să Pune bazele un nou parteneriat legat de transparență, de bună guvernare și de sprijin reciproc. Ar însemna să angajăm pe liderii țărilor în curs de dezvoltare și să îi convingem să rețină acești bani și să-i folosească pentru propria lor dezvoltare. Mă gândesc la un nou gen de parteneriat știm foarte clar că această sumă iese din țările în curs de dezvoltare în fiecare an. Ce trebuie să facem acum este să contracarăm această tendință. Dacă facem acest lucru, îi vom ajuta și pe contribuabilii europeni, pentru că nu le vom cere azi bani pentru asistența pentru dezvoltare, uh, vom contribui și la combaterea schimbărilor climatice pentru că sporim lichiditatea, um, economiilor în curs de dezvoltare, vom crește PIB-ul acestor țări și am încuraja, i-am încuraja de asemenea pe cei din țările în curs de dezvoltare să înființeze companii și să inițieze proiecte care să creeze locuri de muncă. Mecanismul inovator de finanțare este un mecanism al bunei guvernări, al mecanismelor legale, un mecanism prin care băncile și paradisurile fiscale să colaboreze cu noi împotriva scurgerii de fonduri pentru a se crea un nou parteneriat juridic, legal, transparent care să-i protejeze pe locuitorii țărilor în curs de dezvoltare și care să le permită folosirea fondurilor de care dispun pentru propria dezvoltare. Acesta este cel mai bun, cel mai eficient mod în care îi putem ajuta, pentru că știm că unii dintre liderii acestor țări sunt ei înșiși vinovați de aceste scurgeri de fonduri. Ei preiau fondurile și le transferă în altă parte. De aceea trebuie să luptăm pentru transparență, pentru bună guvernare și de curând vorbeam cu domnul Osalens la Kathmandu, unde am discutat cu Comisia pentru Sănătate Publică a Guvernului din Nepal și ni s-a spus acolo că în Nepal se, se dorește mai multă transparență, că au nevoie de ajutor pentru crearea de structuri mai transparente. Și asta trebuie să facem, să aducem mai multă responsabilitate în eforturile pe care le facem. Aceasta este direcția în care merge raportul meu și vă voi fi recunoscător pentru orice ajutor îmi acordați. Mulțumesc! Ok, Mulțumesc, domnule Deva. Vom trece acum la întrebări. O să încep cu domnul Guerrero, dar aș vrea să vă rog să vorbiți foarte pe scurt, pentru că nu avem prea mult timp. Domnule Guerrero, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să-l felicit pe domnul Deva, în primul rând, pentru proiectul său de aviz și aș vrea să-i mulțumesc și pentru ceea ce a spus Alineauri. În primul rând pentru că ne-a expus problema foarte detaliat și pentru că a atins mai multe teme care merg de fapt dincolo de ceea ce se regăsește în proiectul său de aviz. Mă gândesc că această abordare este foarte bună pentru că ajutorul public pentru dezvoltare și sursele noi de finanțare nu sunt suficiente pentru a rezolva problemele din aceste țări și asta este un lucru pe care îl știm deja. Știm de asemenea că dacă nu ne respectăm promisiunile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare, creând noi surse de finanțare, atunci combaterea sărăciei va fi un obiectiv din ce în ce mai îndepărtat. Sărăcia se poate combate dacă avem o politică coerentă și dacă găsim mijloace pentru a obține această politică, așa cum a spus și domnul Deva. Unul dintre punctele din raportul dumneavoastră este susținut de foarte multă lume și anume cam combaterea fluxurilor uh, ilegale de capital care ies din diferite state, combaterea paradisurilor fiscale și a invaziunii fiscale în uh, țările în curs de dezvoltare și cred că Uniunea Europeană ar trebui să contribuie acum să se respecte acordurile internaționale, mai ales în ceea ce privește informațiile, schimbul de informații cu privire la aspecte financiare și măsurile care trebuie luate atunci când un stat nu respectă acordul respectiv. În orice caz, lucrurile stau în felul următor. Raportul Comisiei ECON se referă la mecanismele inovatoare de finanțare. În calitate de um, raportor din umbră al socialiștilor și democraților, îmi doresc mai ales ca acest raport să vorbească despre anumite surse de finanțare care au fost discutate de multe ori la noi în comisie și pe care deja am obținut un consens foarte clar, cum ar fi, de exemplu, taxa pe tranzacțiile financiare la nivel internațional. Este clar că dacă nu vom avea un acord internațional, va fi destul de greu să avansăm în acest capitol, dar Uniunea Europeană și Comisia Europeană, mai precis, ar trebui să considere, măcar la nivel european, să încerce să introducă această taxă, pentru că avem uh, taxe pe transport, taxe pe alte servicii și de aceea mi se pare legitim. Și acesta este unul dintre domeniile în care ar fi bine să se mai ia mai multe măsuri pentru a folosi mai bine resursele respective pentru a împiedica, de exemplu, poluarea prin emisiile de dioxid de carbon. Ar trebui de asemenea să vedem și câți bani sunt retrimiși în statele membre. Dar mi-ați spus să vorbesc foarte pe scurt și de aceea voi încheia în curând. Vreau să-i spun însă domnului Deva că Vom uh, înainta totuși câteva amendamente. Nu este vorba neapărat de abordarea generală pe care noi o susținem. Avem nevoie de noi mijloace și de noi căi de acțiune, dar aceste amendamente se referă mai ales la măsurile concrete pe care ne dorim noi în legătură cu finanțarea inovatoare. Asta este ceea ce se regăsește și în raportul Econ și noi, în calitate de Comisie pentru Dezvoltare, cred că trebuie și noi să contribuim la o îmbunătățire a acestor mecanisme pentru a obține surse noi de finanțare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Guerrero. Îi dau cuvântul acum domnului Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Deva, pentru raportul dumneavoastră și pentru sugestiile excelente pe care le-ați făcut în acest proiect de aviz. Aș dori să comentez doar câteva dintre temele menționate de dumneavoastră. Trebuie, în primul rând, să ne asigurăm că asistența uh, publică pentru dezvoltare, ODA-ul, este absolut necesară uh, pentru statele în curs de dezvoltare. Deci trebuie văzut acest instrument ODA ca unul separat însă de investițiile pe termen lung pe care le facem noi în uh, acele state în curs de dezvoltare. Alt lucru pe care îl putem face pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare și economiile mai șubrede este să ajustăm costurile pentru fondurile trimise din străinătate, pentru că știm că acestea sunt mult mai um, ridicate decât ajutorul oficial, care, chiar dacă se ridică la miliarde, ajunge la, în aceste țări. Nu sunt în dezacord cu ceea ce spuneți dumneavoastră față de Marea Britanie și angajamentul său de a uh, acorda 7% din produsul național brut. Uh, și trebuie însă să optăm și alte țări la acest uh, obiectiv, de exemplu doamna Merkel și domnul Sarkozy, care în septembrie la New York, la summitul uh, pe tema dezvoltării, s-au angajat uh, pentru introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Există deci deja această promisiune și ar trebui să primim un, o promisiune de angajament similară de la celelalte state membre din Uniunea Europeană. Și cafeaua care mi se servește mă face să mă gândesc la o altă sugestie, cred foarte interesantă. E vorba de bunurile, de exemplu, cacao, cafeaua, zahărul, toate aceste bunuri de bază vin din țara, în țări în curs de dezvoltare și după aceea sunt uh, valorificate la bursele internaționale, pe bursele de bunuri cred că avem o obligație morală pentru a obține ajutoare pentru taxele pe aceste bunuri atunci când e vorba de o tranzacție între doi uh, comercianți. Oameni, banii respectiv nu se întorc nici la producător, nici la țara respectivă producătoare și eu cred că există o chestiune morală de ce nu se întâmplă acest lucru. Dacă nu se poate trece printr-un mecanism internațional, atunci ar fi bine să creăm noi un mecanism de taxare aferent. Poate o altă idee la care ați putea să vă uitați ar fi o taxă pe extracție, cum ar fi, de exemplu, în domeniul mineritului, pentru cupru, magneziu, pentru uh, petrol, câteva exemple care ar putea să beneficieze de o astfel de taxă. Dacă începem o extracție într-o țară în curs de dezvoltare, trebuie plătită o taxă țărilor respective înainte de orice formă de extracție. Și dacă aplicăm toate aceste măsuri, cred că nu vom face decât ca taxele care se aplică în această țară și țări, taxele internaționale să um, se egalizeze, să se închidă practic paradisurile fiscale. Pentru că știm că multinaționalele încearcă să evite să plătească taxele nici măcar uh, și în țara în care practic lucrează și nici în țara în care sunt bazați cu întreprinderea. Și voi uh, încheia acum. Uh, Cheia la toate aceste probleme este transparențurilor financiare la nivel internațional. Dacă avem transparență, vom avea răspundere, vom avea transparență în general în ceea ce se întâmplă și nu vom mai trebui să luptăm cu lipsa de voință politică la nivel european pentru a rezolva aceste probleme. Mulțumesc, madame la prezido. Merci, monsieur Cashman. Je passe maintenant la parole à monsieur Goerens. Mulțumesc, domnul Goerens are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu uh, să-l felicit pe domnul raportor pentru uh, faptul că a prezentat acest subiect cu multă înțelepciune, cu mult bun simț. Aș dori totuși să fac câteva observații cu privire la obiectivele la care a făcut referire în prezentarea sa. În ceea ce privește jefuirea resurselor în țările în curs de dezvoltare, sunt întru totul de acord cu domnia sa Așa nume, această problemă trebuie rezolvată. Nu știu dacă cele 800 de miliarde de dolari despre care se vorbea corespund realității. Cred că nu vom ști niciodată uh, acest lucru, așa cum nu vom ști uh, câți uh, bani scap controlul fiscului european în multe dintre statele noastre membre, dat fiindcă mafia există în continuare și uh, asta în contextul tuturor uh, bunelor intenții, tuturor standardelor și regulilor pe care le avem noi la nivel european, nu am reușit să stârpim această problemă. Ar trebui să ne arătăm ambițioși și modești în ceea ce privește lupta împotriva acestui flagel pe care, la care a făcut referire pe bună dreptate domnul Deva. Ce înseamnă aceste instrumente de finanțare inovatoare? Înseamnă oare înmulțirea resurselor? În acest caz am putea să avem mai multe surse care să slujească finanțarea ajutorului pentru dezvoltare, asistențe pentru dezvoltare, fără să reușim să ne atingem o, obiectivul de 0,7 pentru 2005 Iată că aici se pun niște probleme. După mine trebuie să um, fie lucrurile foarte clare, fără urmă de echivoc, în ceea ce privește voința noastră, dorința noastră de a respecta angajamentele luate în cadrul uh, Consensului European pentru Dezvoltare din 2005, astfel încât trebuie ca acțiunile noastre să aibă ca rezultat uh, faptul că revizuirea Consensului European pentru Dezvoltare să respecte faptul că nu trebuie să se schimbe cifra de 0,7%. Aceasta trebuie să fie tabu. Încă o dată subliniez faptul că este foarte important uh, ca statele membre, Consiliul, să ne spună care le sunt intențiile, fiindcă dacă avem un singur stat membru care nu își respectă promisiunea, atunci Uniunea Europeană va, își va încălca acest angajament care a fost uh, uh luat odată și reînnoit. Dar uh, chiar uh, um, dacă vorbim cu pereții, trebuie să spunem toate aceste lucruri Consiliului. Și poate că vom avea ocazia să mai ridicăm acest subiect odată în prezența doamnei Ashton. În al treilea rând, um, aș dori să fac referire la următorul fapt, și anume că ar fi bine să ne gândim la strategia care ar putea să îmbine dezideratele domnului Deva și angajamentele asumate la nivelul Uniunii Europene. Ar trebui uh, să avem un fel de conferință Davos pentru a rezolva această problemă. Iar aici, uh, toate părțile implicate în acest proces trebuie să aibă o platformă de exprimare. Guvernele țărilor vizate, despre care spuneți uh, pe bună dreptate că sunt jefuite, fiindcă, iată, le jefuim uh, resursele naturale în multe feluri, odată neplătindu-le prețul corect pentru materiile prime, în al doilea rând, creând rețele și canale obscure, nu este suficient să năsprim controlele, fiindcă întotdeauna vor fi supape de scăpare, așa cum se întâmplă în Europa, unde vedem uh, în fiecare zi că uh, există în continuare canale oculte și acest fenomen se propagă în continuare, chiar dacă se încearcă eradicarea lui. Vreau să vă spun că această, această platformă ar trebui să dea cuvântul tuturor părților implicate, beneficiarii și donatorii, societăților noastre din aceste societăților noastre comerciale din aceste țări, iar colegul nostru a vorbit despre noi uh, căi de urmat, nu înseamnă că aceste, aceste, aceste firme trebuie să fie luate în considerare. Iată, deci, multe căi de urmat pentru discuții. Urez felicitări colegului nostru raportor uh, și uh, suntem gata să-l sprijinim. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei Crez. Doamne Grez, mulțumesc, domnule raportor, pentru documentul acesta foarte interesant, cu care sunt de acord într-o oarecare parte. Într-adevăr, nu vom reuși să eradicăm sărăcia dacă la G20 nu ne ocupăm de corupție și de administrațiile corupte. Mă bucur foarte mult că s-a spus că unul dintre obiectivele uh, mecanismelor financiare inovatoare este de a aloca mai multe resurse luptei împotriva schimbărilor climatice și a politicilor de dezvoltare. Sunt de acord cu unele dintre observațiile preopinenților mei. Aș dori să subliniez faptul că mm, una dintre absențele care s-au făcut mm, văzute este faptul că același raționament ar trebui să se aplice pentru paradisurile fiscale, aș dori ca acest lucru să se regăsească în raportul, în raportul dumneavoastră. Aș dori să subliniez trei lucruri. În primul rând, că, că această, acest impozit pe tranzacțiile financiare este vorba de un impozit, un impozit general, nu trebuie să facă discriminare împotriva unor anumite tipuri de piețe și um, să preîntâmpine ev evitarea plății tax impozitelor, aș dori să se introducă uh, introducerea unei uh, taxe pe tranzacție financiare și, um, nu în ultimul rând, aș dori să vă spun, uh, așa cum a spus și domnul Guerrero, că, într-adevăr, ar trebui să nu cerem o astfel de, un astfel de impozit la nivel uh, mondial, trebuie să începem la nivelul Uniunii Europene și mai apoi să facem o tranziție către nivelul uh, internațional. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul domnului Svensson. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă spun că sunt dezamăgit că nu avem uh, interpretare în limba suedeză și din limba suedeză. Mulțumesc, domnule Deva, pentru raportul dumneavoastră. 800 de miliarde de la țările din curs de dezvoltare, de, de 8 ori mai mult decât ajutorul nostru. Cum reușim să, cum să menținem acești bani în interiorul țărilor în curs de dezvoltare? Iar cred că uh, uh, răspunsul trebuie să îl găsim. Eu uh, eu aș zice că dacă putem uh, să oferim uh, luna, haideți să o facem. Bun, dar atâta timp cât avem uh, lideri ca Mugabe și alții, bineînțeles, că putem să lungim lista aici, dar acest uh, nume ne, ne dă mult de gândit. Știm foarte bine cât de greu a fost pentru Marea Britanie și alte țări să-l oprească pe Mugabe. Bun, după părerea mea, cred că Trebuie să punem mai mult accentul pe consolidarea democrației, a economiei de piață și a respectării drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene, fiindcă altfel nu nu vom pune accentul pe temelia uh, dezvoltării în aceste țări. Aceste valori trebuie să dobândească prioritate în momentul în care vorbesc, vorbim despre mm, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului. Și nu trebuie să ne oprim la vorbe, bineînțeles, vorbele sunt foarte importante, discuțiile sunt foarte importante, dar haideți să nu vorbim numai despre bani, numai despre miliarde. Valorile, trebuie, trebuie să găsim aceste valori la care ținem atât de mult. Vă mulțumesc. Merci, monsieur. Mulțumim, domnule Svensson. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Alexi Jones. Vă rog, scurt. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să subliniez um, importanța sporirii eforturilor de a găsi mecanisme de finanțare inovatoare pentru a respecta obiectivele de dezvoltare ale mileniului și pentru a combate schimbările climatice. Și aș vrea să reamintesc concluziile Consiliului din iunie cu privire la obiectivele de dezvoltare ale mileniului, care au subliniat importanța și nevoia ca Uniunea Europeană să analizeze propuneri referitoare la mecanisme inovatoare de finanțare care să aibă un potențial semnificativ de generare de venituri. Acestea pot lua forma unor diferite opțiuni pe care în prezent Comisia le evaluează cu privire la impozitarea sectorului financiar. A fost de curând un comunicat cu privire la impozitarea sectorului financiar în care Dezvoltarea este considerată una dintre provocările ce trebuie abordate cu ajutorul acestor mecanisme. În prezent, Comisia încearcă să evalueze punerea în aplicare, modalitățile de punere în aplicare ale acestor mecanisme. Mulțumesc! Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à... Mulțumesc foarte mult. Acum îi voi da cuvântul domnului Deva pentru concluzii. Îmi pare rău, va trebui să spun că, din păcate, Comisia nu a fost foarte atentă la ce am discutat noi. Aș vrea să țineți seama de ce am spus noi până acum cu privire la transparență și la păstrarea fondurilor în țările în curs de dezvoltare. Aș vrea să văd și propuneri de la Comisie despre cum se vor păstra banii care sunt scoși din țările respective acolo. Unde ajung banii? S-a pus întrebarea. Ei bine, ajung în băncile noastre, la Londra, la Luxemburg, la Liechtenstein, în Liechtenstein și în alte locuri cu statut de paradis fiscal. Banii, să, știi că nu, să știți că nu ajung pe lună, nici pe alte planete. Ajung în băncile noastre. Dacă nu putem să ne reglementăm propriile bănci, atunci ce facem? Atunci când uh, a apărut criza terorismului, de atunci, dacă depui o sumă mai mare de 5.000 de, ani, uh, de euro, ci se pun întrebări. Pentru că există suspiciuni întotdeauna că ar putea fi fonduri pentru a finanța activități teroriste. Însă, dacă președintele unei țări din Africa face un transfer de 15 miliarde de euro din, într-un cont special din Liechtenstein sau din Elveția, nimeni nu-i pune nicio întrebare. Domnule președinte, ar trebui să-l întrebe, dar dumneavoastră de unde aveți banii ăștia? E așa de greu? Dacă dumneavoastră și cu mine depunem, am, am face un transfer de 5.000 de euro, am depune 5.000 de euro într-o bancă, ar trebui să dăm explicații, ca nu cumva să fie fonduri pentru terorism. Ce aș vrea eu să văd de la comisie ar fi propuneri concrete despre cum putem rezolva aceste probleme. Domnul Cashman a spus niște lucruri foarte interesante despre taxa pe bunurile de consum. Eu sunt din Sri Lanka. Suntem producători și exportatori de ceai în Sri Lanka plătești 2 euro pentru un ceai, pentru un pliculeț de ceai. Știți cât din acești 2 euro ajung la producători? Jumătate de cent, 0,5 cenți. Și atunci, cu restul 199,5 cenți, ce se întâmplă? Ei nu ajung în Sri Lanka, sunt undeva prin Londra, nu știu să vă spun exact, dar asta ar trebui să aflăm. Unde și cum se întâmplă aceste lucruri? Sunt foarte multe lucruri scandaloase în nume. Dacă vrem să le oprim, dacă vrem să, con- să conteze ce facem noi, trebuie să, să oprim aceste lucruri. Dacă Parlamentul și Comisia au uh, idei inovatoare, aș vrea să le aud. Mulțumim, domnule Deva, spune doamna președinte. Vreau să vă reamintesc că termenul, de, termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 noiembrie la prânz. Trecem acum la punerea în aplicare a consensului european cu privire la ajutorul umanitar, uh, revizuirea de etapă a planului său de acțiune și calea de urmat. Următorul punct. Eh, la următorul punct voi începe chiar eu, pentru că sunt raportor Vă amintesc că acest raport urmează documentului de lucru pe care l-am discutat acum câteva săptămâni. La reuniunea anterioară a Comisiei DEVE am prezentat un document de lucru în care analizăm documentele ce prezentau contextul ajutorului umanitar la nivel european. Nu revin la aceste puncte acum. În elaborarea raportului am spus că trebuie implicați partenerii în domeniul umanitar, ONG-uri, Curcea Roșie și așa mai departe. Am conlucrat cu doamna comisar uh, Gheorgheva de la DGECOM și am uh, continuat aceste lucruri în strânsă colaborare. Contextul umanitar general s-a înrăutățit, nevoile sunt extraordinar de mari și uh, Uh, sunt foarte multe domenii în care trebuie intervenit. Consensul european pentru ajutorul umanitar este un instrument fundamental care rămâne foarte valabil în aceste perioade de tulburări. În 2009 s-a înființat grupul de lucru pentru ajutorul umanitar și ajutorul alimentar la nivelul Consiliului, grupul COHAFA, al cărui rol ar trebui suplimentat în sensul coordonării între statele membre și în sensul um, implicării altor grupuri de lucru de la Consiliu, inclusiv COPS. Portofoliul referitor la protecție civilă și ajutor umanitar au fost reunite la DGECO, un lucru pozitiv în sine pentru o mai bună coordonare. Însă insist ca specificitatea fiecărui instrument să fie păstrată, respectându-se complementaritatea, coerența și coordonarea. Tratatul de la Lisabona a adus Serviciul European pentru Acțiune Externă, un element nou, un serviciu nou. Și în timpul negocierilor ne-am angajat să apărăm independența DGECO și să se evite instrumentalizarea și folosirea ajutorului umanitar în scopuri politice trebuie mm, să fie aplicate principii stricte și să fie implicată o comisie de gestionare a situațiilor de criză. Vă reamintesc avizul Comisiei AFET cu privire la capacitatea de reacție rapidă a Uniunii Europene. Anumite paragrafe din acest aviz se opun principiilor pe care le apărăm noi la DV. Dacă acest paragraf al AFET este votat, riscăm să se facă o politizare a temei ajutorului umanitar. Și ne-am opus aceste idei atunci când s-a vorbit despre înființarea Serviciului European pentru Acțiune Externă. Consensul încă nu este bine cunoscut în rândul uh, partenerilor pentru ajutorul umanitar. S-au făcut eforturi pentru a spori vizibilitatea acestuia, a consensului european, pentru a aplica principiile sale. Trebuie să pledăm pentru o mai uh, vastă difuzare și popularizare a acestea mm, prin, în rândul partenerilor europeni. Revizuirea de etapă este o ocazie bună pentru a aminti punctele esențiale acestui consens. Provocările umanitare pot să-și găsească răspunsul printr-o aplicare riguroasă a consensului și a planului de acțiune. Principiile și concluziile în raportul meu sunt următoarele. Ajutorul umanitar nu este un instrument de gestiune a situațiilor de criză. Trebuie urmărite situațiile umanitare și consecințele lor. Uniunea Europeană ar trebui să se folosească de influența sa politică pentru a promova și a susține principiile umanitare fundamentale, fără oprire. În plus, statele membre au un rol politic major de jucat în aplicarea liniilor directoare a Uniunii Europene în ceea ce privește drept, promovarea dreptului umanitar internațional. Invit Comisia să se asigure că sunt alocate fonduri suplimentare pentru activități de promovare D.I.H. Dreptul Internațional Umanitar, iar uh, acordarea ajutorului umanitar trebuie să se bazeze strict pe nevoi și trebuie să se facă evaluări inițiale mai bune, mai ales în ceea ce privește aplicarea criteriilor de vulnerabilitate. Este nevoie de o armonizare a metodologiilor utilizate de diferiți actori și protagoniști în domenii sectoriale, cum ar fi alimentația, protecția tinerilor, violența sexuală, lucrările, activitățile continuă și salut inițiativele Comisiei în acest domeniu. Sănătatea reproducerii ar trebui integrată în aceste eforturi și inclusă în rândul serviciilor uh, sanitare de urgență. Trebuie continuate eforturile pentru punerea în aplicare a programelor umanitare internaționale și trebuie consolidată capacitatea actorilor locali, care să fie astfel mai bine integrați în întregul proces. Iar uh, Organizația Națiunilor Unite are un rol de coordonare și ar trebui încurajată abordarea pe bază de clastere, coordonarea cu structuri locale, înțelegerea aspectelor uh, sectoriale și coordonarea între clastere. Reafirm în uh, raportul meu susținerea pe care o acordă Uniunea Europeană uh, față de coordonarea ajutorului umanitar internațional. Distinția între mandatele actorilor umanitari și militari trebuie să rămână foarte clară, iar capacitățile militare nu trebuie să fie utilizate decât în foarte puține cazuri și ca ultimă instanță. Comisia ar trebui să organizeze acțiuni de sensibilizare cu privire la aceste aspecte, iar statele membre ar trebui să se asigure că forțele lor armate respectă și aplică directivele Națiunilor Unite. Un dialog între protagoniștii militari și cei umanitari este necesar pentru o înțelegere reciprocă. Recurgerea la mijloace de protecție civilă în momentul crizelor umanitare se bazează, trebuie să bazeze pe nevoi și trebuie să vină în, în completarea acțiunilor de ajutor umanitar. Cer Comisiei Europene, în raportul meu, să, prezintă, să prezinte propuneri ambițioase pe plan legislativ pentru a se institui o forță europeană de protecție civilă sau o capacitate de reacție rapidă care să se bazeze pe optimizare a mecanismelor comunitare de protecție civilă actuală și pe o reciprocizare a folosire reciprocă a mijloacelor existente. Salut adoptarea în februarie 2009 a unei noi strategii europene pentru sprijinul și reducerea riscului de catastrofă în țările în curs de dezvoltare. Aceste principii trebuie aplicate cât mai rapid și trebuie o integrare mai uh, sistematică a acestor aspecte în politica de dezvoltare și de ajutor umanitar. Insist asupra importanței uh, finanțării acordate la scară mică pentru a, pentru a asigura o proprietate a, a proiectelor pe plan local. Regret faptul că progresele în domeniul legăturii între ajutoare de urgență și dezvoltare sunt reduse în ciuda angajamentelor politice din ultimii ani. Ar trebui să ne gândim la flexibilitate și la complementaritatea dispozitivelor financiare existente în faze de tranziție între urgență și ajutor pentru dezvoltare. Ar trebui o mai mare coordonare între agențiile umanitare și agențiile pentru dezvoltare pe, la fața locului și la nivelul serviciilor respective, atât ale Uniunii Europene cât și la statele membre. Pentru că raportul are o limită de cuvinte, veți găsi și amendamente formulate de mine le-am uh, prezentat în observațiile pe care le-am făcut. Sigur, acum vă stau la dispoziție pentru, pentru întrebări și comentarii, dar această discuție va continua după schimbul de vederi cu doamna Ashton, care tocmai a sosit. O așteptăm pe doamna Ashton și sigur că vom putea discuta despre raportul meu uh, după aceea imediat. Mulțumesc!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 Bonjour tout le monde. Bună ziua tuturor. Am plăcerea de a o primi în cadrul reuniunii noastre pe doamna Catherine Ashton, înalt reprezentant pentru uh, politica externă și vicepreședintea Comisiei. Doamnă Ashton, mă bucur că v-ați făcut timp pentru a veni la noi în comisie pentru un schimb de opinii. Știți că prezența dumneavoastră printre noi uh, a fost, s-a materializat după o cerere din partea noastră de a vă invita la noi în comisie pentru a afla mai multe despre rolul dezvoltării în cadrul uh, serviciului extern de acțiune după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Acesta este, de fapt, și rolul important pe care îl aveți dumneavoastră în cadrul uh, serviciului de acțiune externă. Nu le ajunge niciodată. Fe. Într-adevăr, când Serviciul de Acțiune Externă va deveni operațional, serviciile responsabile pentru cooperare și dezvoltare ale Uniunii Europene vor fi transferate către acest serviciu unde vor uh, lucra sub uh, autoritatea dumneavoastră, deși sub responsabilitatea comisarului Pibalex. Acest transfer uh, către Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii explică și decizia recentă a Comisiei Europene de a fuziona Direcția Generală de Dezvoltare cu Direcția Generală EFCO și de a crea practic un singur, uh, o singură direcție din aceste două. Sunt sigură că dumneavoastră veți răspunde la întrebările pe care vi le vom pune și vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă Jolie, voi vorbi în engleză pentru că este mai simplu pentru mine. Dacă îmi permiteți, voi începe atunci prin a spune comisiei dumneavoastră că sunt extrem de recunoscătoare pentru uh, aș, pentru răbdarea pe care ați avut-o, pentru că am fost invitată de către comisia dumneavoastră, am fost mm, numită să fiu un alt reprezentant acum un an și în acest an s-au întâmplat foarte multe lucruri, însă cel mai important lucru este că timpul a fost folosit la maxim în colaborarea cu instituțiile europene pentru a ne asigura că avem bazele pentru a crea un serviciu de acțiune externă. Și sunt foarte recunoscătoare tuturor membrilor acestei comisii, mai ales dumneavoastră, doamnă Jolie, care ați uh, dorit să colaborați cu mine pentru a vedea cum putem să avansăm în acest proiect și mă bucur de asemenea de oportunitatea pe care o am de a discuta cu membrii acestei comisii despre ceea ce vom face în acest domeniu pe viitor. De asemenea, mai mult decât orice, aș dori să spun că angajamentul meu este în continuare valabil și anume de a asigura că dezvoltarea rămâne în centrul politicilor europene, așa cum se prevede în tratat. Iar dezvoltarea trebuie să fie un nucleu al uh, acțiunilor noastre pe viitor. Vreau să folosesc câteva cuvinte pentru a câteva minute pentru a spune ceea ce cred eu că va urma, care vor fi provocările și apoi, în cadrul discuției noastre, sper să pot să abordez mai ales uh, temele cum ar veni, cum vom colabora cu domnul Pibals, cu doamna Georgieva, dar și cu Comisia pentru Dezvoltare din Parlament. Combaterea și eradicarea sărăciei este obiectivul principal. Nu, um, de fapt, nu combaterea ei, ci exact uh, eliminarea acesteia. Este o parte din um, obiectivele de dezvoltare ale mileniului și este un lucru extrem de important pentru noi. Domnul Pibar s-a jucat un rol foarte important de când a devenit comisar pentru a insista pe aceste obiective. Împreună cu domnul Barroso a fost la ONU, unde președintele Barroso a, și-a renoit angajamentul față de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Totuși trebuie să ne asigurăm că ceea ce facem se întâmplă într-un cadru care ne permite să folosim mai multe instrumente decât cele pe care le aveam la dispoziție până acum. Ceea ce înseamnă că esențial după tratatul de la Lisabona este că trebuie să fim operaționali, trebuie ca dezvoltarea să rămână în nucleul acțiunilor noastre și trebuie să fim în stare să facem mai multe decât am făcut înainte. Un exemplu pentru aceasta este că în trecut nu puteam să facem față la toate aspectele activității noastre la fel de eficient cum, cred eu, vom putea după tratatul de la Lisabona. Aceasta nu este o critică față de nimeni sau față de nicio instituție, este pur și simplu un fapt, un fapt care um, se referă la felul în care sunt acum operaționale programele. Voi da trei exemple mici, scurte activitatea de dezvoltare în Somalia, care nu era legată de ceea ce încerca Barroso să facă, susținerea uh, Somaliei pentru ca să ajungă la o guvernanță proprie și pentru ca să reușească să combată și uh, problemele de piraterie în um, largul coastei somaleze. De asemenea, apoi problema Haiti. Am reușit să cooperăm mai bine cu statele membre care să acționeze împreună într-o situație de criză cu resursele pe care le aveam la dispoziție prin ajutorul umanitar și deci prin comisie. Felul că putem să facem, faptul că putem face acest lucru acum mai repede și mai bine este de asemenea un lucru îmbucurător și cred că aceasta va rămâne valabil și pe viitor. Și un al treilea exemplu este fâșia Gaza, unde capacitatea noastră de a acționa și de a mobiliza susținerea cetățenilor din fâșia Gaza pentru ca, de exemplu, să intre mărfuri și să poată să existe schimburi comerciale de export și import în acest teritoriu, se leagă de asemenea de faptul că noi oferim resurse foarte multe unei, unei zone în care 85% dintre persoane trăiesc din ajutoarele umanitare și 65% dintre persoane nu au un salariu suficient. Iată deci câteva din aspectele activității noastre comune, în care cred eu vom putea avea un impact mai puternic asupra obiectivului nostru principal, care este eliminarea sărăciei. Iată ce cred eu, deci, că putem face pe viitor și dacă vom face acest lucru, vom uh, reuși împreună cu Andrew Spivalks și cu mine, bineînțeles, să stabilim un cadru în care să acționăm pe viitor. Este evident că ceea ce am încercat eu să fac în calitate de înalt reprezentant și de vicepreședinte este să mă asigur că și comisarul pentru dezvoltare nu mai trebuie să poarte răspunderea pentru o parte din lumea aceasta, ci pentru tot ceea ce se întâmplă în domeniul dezvoltării. Și de aceea, prin deciziile pe care le-am luat, am clarificat acest lucru și facem eforturi să ajungem la acest obiectiv iar felul în care colaborăm noi este să, pentru crearea unui cadru. Ceea ce încercăm noi să realizăm și felul în care încercăm să combinăm aceste bucățele de puzzle în activitatea europeană, statele membre, comisia, instrumentele pe care le avem la dispoziție, încercăm deci să fim mai eficienți cu toate aceste instrumente decât suntem acum. Dar încercăm de asemenea să nu ne împiedicăm unii pe alții, să nu împiedicăm, de exemplu, cu această activitate a Comisarului pentru Dezvoltare. El are un domeniu de competență al său și eu voi fi susținătoarea acestor activități. Dar felul în care lucrăm împreună este pentru a putea să ajungem mai departe în anumite aspecte comune. Logica acestei dubli pălării pe care o are un altul reprezentant este de fapt chiar cheia acestei noi abordări și tratatul prevede acest lucru foarte clar trebuie să înțelegem că este din întâmplare că sunt eu în această funcție, dar importantă este abordarea, abordarea comună în care vom putea ajunge mai departe. Aș vrea să mai spun câteva puncte în introducere. În primul rând, Având această nouă abordare, trebuie să fim mai inteligenți în ceea ce privește operațiunile noastre în, la nivel global. Deci să colaborăm mai bine cu alte state care și ele se implică în domeniul dezvoltării. Mă gândesc aici la Statele Unite ale Americii, unde știu că uh, secretarul de stat, doamna Clinton, este convinsă că această um, colaborare ar putea să meargă mai bine. După aceea vor, mă refer și la relația cu Brazilia în urma discuțiilor pe care le-am avut în ultimele luni și mă gândesc că mai sunt anumite aspecte unde putem să continuăm colaborarea, de exemplu și în ceea ce privește China. Vreau să mă refer la trei provocări pentru a încheia acest capitol. În primul rând, implementarea tratatului de la Lisabona. Practic, începutul sfârșitului primei etape de implementare nu înseamnă că s-a terminat, dar acesta ar fi uh, sfârșitul pentru a putea începe să devenim operațional și pentru a putea vedea cum colaborăm în domeniul dezvoltării, care este o parte din aceste schimbări. În al doilea rând, să ne asigurăm că putem fi cât se poate de eficienți în dezvoltare. Probabil că ați auzit în diferitele noastre călătorii în țările care primesc ajutor pentru dezvoltare că ei și-ar dori să reacționăm mai repede câteodată și și-ar dori să putem reacționa la nevoile lor mai eficient. Acesta este un aspect care mă interesează foarte mult um, și părerea dumneavoastră m-ar interesa. Cred că aceasta este percepția, dar nu sunt sigură dacă unele țări sunt gata să ofere acest ajutor atât de repede. Desigur, ar fi bine, așa cum ne-am dorit, bineînțeles, și alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, o guvernanță corectă, dar aș vrea să știu care este părerea Comisiei pe această temă și, în al treilea rând, flexibilitate. Lumea este într-o perpetuă schimbare foarte rapidă și țările care nu erau acum câteva luni pe agenda noastră sunt acum pe ordinea de zi. Câteodată din cauza unor altor griji, de exemplu cum ar fi Yemenul, unde aceasta se aplică, problema securității a fost de actualitate și comisia aceasta știe despre ce vorbesc. Vă promit că foarte multe, însă sunt comise că anumite domenii sau persoane din uh, societatea noastră nu știu. Știm că există o problemă cu uh, aprovizionarea cu apă potabilă, știm de asemenea că există de, uh, dialog pe această temă în momentul de față. De asemenea, problemele cum ar fi sărăcia și degradarea condițiilor de trai sunt aspecte care, la care trebuie să reacționăm cât mai repede, dar cred că una din provocările celor mai ma- cele mai mari în următoarea etapă a noastră de lucru va fi cum putem introduce această flexibilitate în activitatea noastră și cum putem să continuăm să fim vigilenți pentru a fi întotdeauna gata să reacționăm în cazul unor țări care sunt în pericol. De exemplu, unde se creează așa numite domenii de sărăcie sau arii de sărăcie. Deci, iată, domnule președinte, cam atât da, aș dori să spun um, în introducere. Mulțumesc foarte mult pentru răbdarea dumneavoastră. Aș fi vrut să pot veni la dumneavoastră mai devreme, dar calendarul m-a împiedicat. Aceasta nu înseamnă că angajamentul meu față de dumneavoastră este mai mic și că dezvoltarea nu este în continuare în centrul uh, activităților noastre. Mulțumesc! Avant de donner la parole au Mulțumesc, Lady Ashton. Înainte de a, da, vă da cuvântul, dragi colegi. Vreau să vă spun cum stau regulile jocului. Înainte de a intra într-o dezbatere lungă, vreau să vă rog să nu depășiți un minut jumătate cu intervențiile dumneavoastră. O să se răspunde la întrebări după fiecare trei uh, lor de cuvânt. O să o rog și pe baronesa Ashton să nu depășească 8 minute în momentul în care răspunde întrebărilor. Merci, Madame la Présidente. Doamna Strifler are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Protecția civilă și asistența umanitară reprezintă principalele instrumente de reacție imediată la catastrofe a Uniunii Europene. În timpul negocierilor um, privind serviciul de acțiune externă s-a încercat uh, independența uh, DG ECO și uh, și, a, și a, s-a încercat evitarea ajutorului umanitar pentru politica externă. S-a dovedit că asistența umanitară joacă un rol foarte important, astfel încât uh, se spune în Convenția de la Oslo că resursele militare trebuie utilizate doar ca ultimă soluție în momentul în care, în momentul în care nu mai există nicio soluție civilă pentru un ajutor umanitar, care cum definiți dumneavoastră cooperarea și coordonarea între Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană pentru gestionarea unei crize de mare amploare? Doamna de Kaiser. Mulțumesc, Madame la Madame Ashton, merci d'être venue. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Ashton, pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vreau să vă pun o întrebare privind raportul, rapoartele noastre cu Națiunile Unite în ceea ce, și colaborarea noastră în ceea ce privește observarea alegerilor. Și aici este vorba mai precis de Sudan. În uh, um, acțiunea noastră de observare a alegerilor în, din 1 aprilie am întâmpinat unele dificultăți în cooperarea cu ONU, mai ales în ceea ce privește acoperirea misiune de către ONU și posibilitatea observatorilor noștri de a se deplasa în spitalele ONU, de a fi uh, cazați în uh, localurile ONU și de a fi și într-un plan de evacuare în cazul în care ar fi fost uh, nevoie de acesta. Am avut până la urmă un acord în acest sens un acord în acest sens. Dar uh, credeți dumneavoastră că pentru um, alegerile din luna ianuarie, dacă vor avea loc, relațiile noastre cu ONU vor fi mai limpezite și că noi, în calitate de misiune de observație, vom, uh, ne vom bucura de cooperarea deplină a ONU? Acest lucru este foarte important pentru misiunea de observație de observare pentru uh, referendum. Domnul uh, Currens are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Vă spun de la început că sunt îngrijorat în ceea ce privește dezvoltarea proastă a sistemului internațional, instituțional european. Am spus acest lucru de mai multe ori și mă bucur că am ocazia să vă spun acest lucru acum uh, verde în față. Cooperarea are niște, niște scopuri foarte clare și nobile, bineînțeles. Noi dorim să atingem unele obiective foarte clare și nu doar să mobilizăm uh, fonduri și mijloace la dispoziție. S-ar putea să existe situații conflictuale în sânul Uniunii Europene în care demersurile care au ca scop uh, dezvoltarea să nu coincidă cu scopurile noastre de acțiune externă. Cum ați rezolva astfel de conflicte de dezvoltare și acțiune externe? Iar, în al doilea rând, doresc să vă fac o sugestie. Nu am putea uh, să încercăm să avem o procedură mai simplă prin care să se facă inventarul acestor conflicte de interese și prin care, după o anumită perioadă de 6 sau 9 sau 12 luni, să ne întâlnim cu domnul comisar Pivals pentru a ne spune unde a simțit uh, concurența altor departamente în uh, acțiunea sa. Ați accepta această transparență deplină și în aceste condiții de transparență deplină să, să încercăm soluționarea acestor conflicte și să și ați accepta ca acest lucru să se discute și la alte comisii. Vreau să vă spun că mă îngrijorează și, și uh, slăbirea treptată a Consiliului în ceea ce privește politica de dezvoltare joacă un rol foarte important, dat fiind că până la urmă este vorba de un domeniu de competențe um, um împărțite între Uniunea Europeană și statele membre. Statele membre trebuie să-și spună cuvântul la Consiliu și dacă dumneavoastră uh, nu mai veniți să vorbiți cu noi, nu mai avem niciun interlocutor. Noi știm că aveți, um, aveți mult de lucru, dar am putea cumva să, avem, să ni se asigure prezența Uh, Consiliului ca interlocutor în mod regulat? Mulțumesc, doamna Ashton, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru uh, întrebările adresate. Protecția civilă, doamna uh, Strifler, și, într-adevăr, cum a spus, e foarte important ca Eco să poată funcționa fără să aibă vreo legătură cu nivelul militar. Aici eu cred că trebuie să stabilim modul în care dorim uh, să ne desfășurăm activitatea, așa cum s-a întâmplat uh, cu Haiti. Capacitatea statelor membre de a furniza nave spital sau uh, nave care să transporte echipamentul pe insule în momentul în care șosele erau blocate, care să poată descărca echipamentul în, fără să existe docuri de descărcare, fiindcă acestea se prăbușiseră, trebuie să putem mobiliza resurse pentru a soluționa o situație de criză. Iar întrebarea care se va pune întotdeauna într-o situație atât de dificilă cum o reprezintă catastrofele naturale și ne vom mai confrunta cu ele, din păcate, este modul în care ne folosim toate activele pe care le avem la dispoziție în cel mai bun, cel mai bun uh, mod doamna Georgieva, o colegă și o prietenă foarte bună, cu domnia sa încercăm împreună să avem acest sistem pus în aplicare pentru a-mi permite mie să o ajut în momentul în care dorește să aibă o reacție rapidă. Și în cadrul coordonării, așa cum am făcut pentru Pakistan, unde statele membre, resursele Consiliului, ale Comisiei, toate conlucrează se, și conlucrează bine. Trebuie să facem acest lucru, dar asta în contextul în care este foarte limpede cum sunt alocate rolurile și responsabilitățile. Vom Vom încerca să obținem um, această coordonare, așa s-a întâmplat și cu Haiti și cu Pakistan, și vom încerca în același timp să stabilim care este cea mai bună cale de urmat. Deocamdată încerc să văd cum putem să obținem aceste resurse la nivelul Consiliului, cum le putem folosi cât mai bine cu putință. Doamna de Kaiser, în primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră referitoare la Sudan și vă mulțumesc foarte mult uh, că v-ați ocupat, uh, ați preluat frâiele încă o dată. O să încep cu sfârșitul observației dumneavoastră. Este foarte important ca relația noastră cu ONU să fie reglementată cum trebuie. Am discutat cu președintele Mbeki ieri despre activitatea și uh, relația cu domnia sa. Vă pot spune mai multe despre acesta mai pe larg, dar într-adevăr trebuie să ne asigurăm că lucrurile merg pe roate, fiindcă e foarte important să existe securitate și aceasta să se desfășoare cum trebuie. Domnul Gărenț, acestea sunt scopuri nobile, într-adevăr. E bine, e, trebuie să atingem obiectivele, într-adevăr. Nu doresc să existe un conflict între Serviciul de Acțiune Externă și între dezvoltare, fiindcă dezvoltarea reprezintă miezul acestui serviciu. Eu uh, îmi închipui uh, cu greu uh, circumstanțele în care ne-am putea găsi, ne-am putea afla în conflict. Și asta nu pentru că sunt naivă, ci pentru că uh, ar fi greu pentru mine să ating obiectivele tratatului de la Lisabona dacă ne aflăm într-o situație de conflict. Ceea ce se întâmplă totuși și se întâmplă deja este uh, faptul că, este, este faptul că domnul Prilbac și cu mine discutăm un subiect încercând să vedem cum putem uh, utiliza mai bine resursele pe care le avem la dispoziție și cum să folosim uh, cât mai bine resursele de dezvoltare în, împreună cu alte instrumente. Și un exemplu aici reprezintă activitatea uh, pentru combaterea pirateriei pe coasta somaleză, am încercat să sprijinim țările care au avut de suferit în urma acțiunilor de piraterie, am încercat să sprijinim Somalia acolo unde am putut pentru a pune pe picioare dezvoltarea, dar asta în legătură cu o serie de activități. Noi nu am făcut un inventar. Uh, Andrew Spival și cu mine ne așezăm la masa discuțiilor și vedem care sunt punctele și încercăm să colaborăm la nivelul obiectivelor strategice, dar și dacă sunt anumite chestiuni unde dorim să îmbinăm aceste instrumente, vom conlucra. Mă bucur foarte mult că comisia dumneavoastră este atât de interesată, fiindcă poate greșesc, poate că se vor ivi unele zone în care nu putem să cooperăm, dar, momentul în ca... dar planul meu este următorul, că în momentul în care există tensiuni, Andrew Spievax și cu mine le vom, le vom um, soluționa fiindcă altfel scopurile nobile pe care le-ați menționat dumneavoastră nu vor putea fi atinse. La parole ma... Mulțumesc, doamna Sargentini are cuvântul acum. Dank u, voorzitter. Uh, ik wil graag doorgaan op de vraag die meneer Geurens stelde. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să pun aceeași întrebare pe care a pus-o și domnul Geurens. Colaborarea pentru dezvoltare este în sine o politică foarte importantă în care există câteodată rivalități, este adevărat, de aceea am și vorbit despre uh, diferitele instrumente, dar eu cred că un conflict totuși nu vine atât de repede. Mă gândesc însă la personalul pe care uh, îl negociem în momentul de față. Mă întreb cum am putea să ne asigurăm coerența articolului 208 din Tratatul de la Lisabona când vedem că și chiar delegațiile trebuie să promoveze, așa zis, relațiile comerciale. Și, de asemenea, o altă întrebare. Ultima dată când l-am invitat pe ministrul pentru dezvoltare al Belgiei aici, la noi în comisie, nu a venit. Pentru că a spus că, de fapt, nu mai este în competența mea. Acum doamna Ashton este responsabilă pentru aceste subiecte. Desigur că colaborarea și dezvoltarea sunt o chestiune politică, dar este destul de greu de înțeles că ministrul președinției în exercițiu să nu mai vină să discute despre acest lucru, spunând că dumneavoastră sunteți competentă pentru acest domeniu. Cum putem să ne asigurăm că cei care trebuie să se ocupe de aceste probleme iau în continuare serios acest job? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Deva. Are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, Lady Ashton, Cathy. Ai pus o întrebare. Dacă considerăm că se poate rezolva mai repede problema asistența pentru dezvoltare și dacă suntem flexibili. Răspunsul cred eu că este da. Anumite dintre sistemele înființate de comisie sunt deja învechite, au fost înființate în 80, ani, 80-90, nu ținem seama de noile posibilități, internetul, portalele web să ne asigurăm că, ban- că banii sunt trimiși mai repede. Toate aceste sisteme existente deja pot fi schimbate și se pot folosi inovațiile sectorului. Asta, asta am vrut să spun ca răspuns la întrebarea dumneavoastră. Pe de altă parte, obiectivele stabilite la Cancun s-ar putea să fie un eșec. Este clar că avem nevoie de mai mulți bani. Guvernul britanic a fost de acord cu ținta de 0,7%, însă nu sunt suficiente aceste măsuri. Eva Jolie a întocmit un studiu excelent care arată că 800 de miliarde de euro sunt scoase ilegal din țările în curs de dezvoltare și ajung în paradisuri fiscale din Europa și din alte zone. Le dăm înapoi, în schimb, cam 60 de miliarde de euro ca ajutor pentru dezvoltare. Dacă ne-am putea asigura că acești 800 de miliarde rămân în țările în curs de dezvoltare, dacă ne-am putea asigura că acești bani sunt folosiți pentru a reduce sărăcia, pentru a susține practicile comerciale Uh, eficiente în țările respective ar fi mult mai benefic și aș propune să facem eforturi în acest sens. Mulțumim, domnul Michel, aveți cuvântul. Mulțumesc și mă scuzați că am întârziat. Uh, avionul meu a ajuns abia acum o oră. Aș vrea să-i spun, doamnei înalt reprezentant, după cum știți, probabil că știți că sunt raportor pentru propunerea de amendament pentru DCI, care este inclusă în uh, raportul de etapă. Scopul este introducerea de acorduri mai flexibile pentru plata de taxe în contextul măsurilor de dezvoltare. Parlamentul a votat acest lucru la sesiunea sa anterioară și discutăm și revenim iar și iar la discuția despre actele delegate. Trebuie să spunem că acum, după tratatul de la Lisabona, în contextul căruia am uh, încercat să conving pe toată lumea că obține, vom obține un cuvânt de spus în codecizie, nu avem de gând acum să renunțăm la această putere. Vreau să vă întreb dacă Serviciul pentru Acțiune Externă și Comisia vor veni cu propuneri realizabile cu care să poată fi de acord Consiliul și Parlamentul. Nu putem să ne învârtim într-un ancer. Trebuie să respectați faptul că și noi participăm la codecizie. Aș vrea să comentați. Mulțumesc. Lady Ashton, aveți cuvântul. Încă o dată vă mulțumesc, doamna Sargentini. Pot să răspund celei de a... Doamna Argentini mi-a dat șansa să răspund unei părți dintr-o întrebare adresată mai devreme. Eu am participat la reuniunea informală a ministrilor pentru dezvoltare. Aceștia se întâlnesc frecvent și am stabilit uh, ca la anumite întâlniri, ca anumite întâlniri să fie organizate separat de uh, Consiliul pentru Afaceri Externe, miniștrii de dezvoltare să se întâlnească separat jumătate de zi. Nu sunt uh, iubită de toată lumea pentru această idee, însă cred că este util. Am programat primele reuniuni de acest fel pentru prima jumătate a anului viitor, în timpul președinției maghiare. Este foarte important acest lucru pentru mine, pentru că, după cum spuneați și dumneavoastră, avem nevoie de informații din statele membre, de păreri din statele membre. Statele membre discută cu mine, discută cu Comisia, discută cu dumneavoastră și acesta trebuie să fie firul roșu care să ne ușureze o imagine și o analiză strategică, dar totodată să avem o transparență pe care ne-o dorim cu toții. Motivul pentru care ministrul de dezvoltare belgian, domnul Michel, sunt convinsă de altfel că aș fi vrut, ar fi vrut să vină să vorbească cu dumneavoastră, însă în această perioadă post-Lisabona încercăm să avem grijă la ce facem. Și trebuie să ne asigurăm că elementele noului sistem funcționează bine. Domnul comisar pentru dezvoltare firește participă întotdeauna la reuniunea mișilor de dezvoltare că și Michel participă. Este important să se dea tonul acestor dialoguri și reuniunile vor continua și pe viitor. În ceea ce privește trecerea responsabilității către mine, din păcate, asta e, asta trebuie să fac. Însă acesta, cel puțin, este un subiect pe care îl cunosc bine din activitatea mea anterioară și, de altfel, un subiect foarte important. Domnule Deva, transparent, cu transparență aveți 100% dreptate. Se pune întrebarea cum putem să ne modernizăm, să lucrăm mai eficient, mai inteligent. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să analizăm activitatea altora aici experiența mea în ceea ce privește dezvoltarea economică, în experiența mea m-am bazat pe modele corporatiste, modele ale companiilor, pentru a ajunge la modele de dezvoltare adecvate. În ceea ce privește mecanismele inovatoare de finanțare, știu că există un raport în care sunteți implicați dumneavoastră și doamna Jolie. Și la reuniunea informală a ministrilor de dezvoltare s-a discutat acest subiect am încercat să vedem ce se poate face. Din cele spuse de dumneavoastră se desprinde problema guvernării. Este extrem de important să existe o guvernare corectă și o abordare corectă a acestor aspecte în țările respective. Însă, în termen mai general, cred că trebuie să ne gândim la finanțarea creativă. E bine că procesul deja a început în statele membre, chiar dacă doar la nivel informal. Însă cred că este un, pro- un proces în care va, vom dori să ne implicăm cu toți și cred că și domnul comisar Pibals va continua în această direcție. Domnule Mitchell, mm, să știți că mă bucur că ați încercat să convingeți lumea de utilitatea tratatului de la Lisabona. Uneori, alteori nu sunt așa de sigură. Știți care este problema cu actele delegate? Avem opinii juridice diferite între Consiliu și există opinii diferite la Consiliu și respectiv la Parlament. Comisia este la mijloc. Și să știți că eu și colegii mei încercăm să formulăm o propunere. Principiul din spatele acestor aspecte legate de legalitate este angajarea eficientă a Parlamentului și menținerea lui angajat în proces. Acest lucru se realizează deja pentru acele aspecte care nu țin de actele delegate. Însă n-am reușit, însă acolo unde nu ajungem la un acord, Datoria mea este să găsim o, să găsesc o soluție pragmatică și asta încerc să fac. Și urmează să ne angajăm și mai mult în găsirea acestei soluții. Știu că există voința de a găsi o soluție inteligentă care să dea Parlamentului ce își dorește fără să continuăm discuții la nivel, discuțiile la nivel de avocați. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Berman are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Lady Ashton, am două întrebări. Am întârziat puțin pentru că a trebuit să prezint un raport uh, final pe tema misiunii de observare electorală în Etiopia astăzi și am înțeles că ați discutat și dumneavoastră despre acest uh, aspect înainte în ceea ce privește poziția și rolul uh, misiunilor de observare electorale pe viitor. În ce măsură sunteți gata să folosiți aceste instrumente pentru ceea ce sunt misiuni independente de evaluare imparțiale a procesului electoral uh, care urm- sunt urmate de recomandări cu scopul de a întări drepturile fundamentale ale cetățenilor de a-și alege liber uh, uh guvernanții. Care este părerea dumneavoastră despre rolul acestor instrumente de observare electorală în noua arhitectură actuală cu Serviciul de Acțiune Externă, cu Comisia? Se pare că nu se știe exact în ce cutie să băgăm acest instrument. A doua întrebare cu privire la ajutorul oficial de dezvoltare – ajutorul public. Știți că din cauza crizei economice ajutoarele de dez pentru dezvoltare au scăzut cu câteva procente că, pentru că ele se exprimă în puncte în procent din PIB. O altă lovitură care se vede la orizont este că mai multe guverne statelor, ale statelor membre ar dori ca misiunile de menținere a păcii, misiunile militare, uh, ar, să fie integrate în cadrul uh, ajutorului pentru dezvoltare, deși acest lucru nu era prevăzut. Se negociază în momentul de față bugetul pentru 2011. Cooperarea cu țările industrializate nu este însă un ajutor pentru dezvoltare. Măsurile pentru banane, de asemenea, nu sunt o un ajutor pentru dezvoltare. Aș dori să vă rog aș, să protejați aceste măsuri de dezvoltare publică pentru ca să își mențină rolul. Domnul Cashman, mulțumesc, domnule președinte. Cathy, baronă Ashton, mă bucur să vă văd aici. Vreau să comentez ce a spus domnul Berman înainte cu privire la misiunea de observare electorală. Ca fost șef observator, aș dori să vă spun că nu avem destui experți și că trebuie să avem mai mulți dacă vrem să fim eficienți în aceste misiuni. Vreau să vorbesc despre ceea ce este în centrul uh, Serviciului de Acțiune Externă și anume drepturile omului și principiile care sunt aferente. Comisia aceasta a luat uh, la revizuirea articol, uh, acordului de la Cotonou decizia că la articolul 8 să se scrie că drepturile omului sunt nenegociabile și, de asemenea, discriminarea pe bază de sex nu este permisă. Văd însă în continuare că și în Uniunea Europeană și în dezvoltările în țările în curs de dezvoltare, drepturile persoanelor ca mine sunt uh, sacrificate. Cred că s-a discutat și despre o um, declarația OECD-ului în care se cere o derogare uh, de la drepturile homosexualilor din uh, acest acord din cauza unor diferențe culturale. Ce aș face, aș face dumneavoastră pentru a respecta principiul universalității drepturilor omului și uh, principiul că nu se poate odată ce ești în Uniunea Europeană să te separi de principiile comune ale 27 de state membre și a 500 de milioane de cetățeni. Uh, pentru că, din păcate, ceea ce a cerut Parlamentul, nenegociabilitatea acestor drepturi și includerea aspectului de homosexualitate, nu a fost acceptat de către ACP-ul, de către țările ACP. Mulțumesc că o să-mi dau și eu cuvântul pentru a pune o întrebare doamnei Ashton. Acum ceva timp am primit de la șeful dumneavoastră de cabinet, am primit un organigram indicativ al Serviciului de Acțiune Externă. În acest organigramă se pregătea împărțirea serviciului în cinci departamente tematice, cinci servicii tehnice și două tematice. Este foarte uh, grav că dezvoltarea nu apare foarte clară în această organigramă și de asemenea decizia Consiliului dă uh, responsabilitatea pentru programarea cooperării dezvoltării uh, unor, unui grup de departamente neclare. De asemenea, vreau să precizez că mai mult din, de jumătate din ajutoarele pentru dezvoltare la Uniunea Europeană au despărut. De asemenea, grupul CODEV și ACP nu se figurează în organigrama pe care a propus-o Serviciul de Acțiune Externă. Departamentele tematice multilaterale se va concentra pe drepturile omului, democratizare, terorism și armele de distrugere în masă, egalitatea de, între sexe și uh, relația cu celelalte instituții, dar nu pe dezvoltare. În același timp, unitatea de programare a DigiDeve vor fi transferate către Serviciul de Acțiune Externă, ceea ce va scoate această direcție de sub uh, responsabilitatea de a programa autonom activități. Dorim așadar să știm dacă această organigramă este în continuare valabilă și dacă da, cum veți asigura continuarea unei expertize în cadrul dezvoltării, în cadrul serviciilor care se ocupă de acest domeniu și cum vă veți asigura că principiile pe care se bazează comunitatea internațională pentru programarea dezvoltării se aplică în mod corect în pregătirea acțiunilor pentru țările în curs de dezvoltare și cum vreți să garantați că obligația care se regăsește în tratate de a avea o coerență a politicilor în favoarea dezvoltării să fie în continuare respectate și aplicate. Lady Ashton, aveți cuvântul. <laughs> No, thank you very much again. Uh, Mr. Berman, I... Mulțumesc foarte mult, domnule Berman. Știu că ați avut raport astăzi. Uh, și nu am văzut ce s-a întâmplat uh, deja cu el. Cred că a fost un succes, bănuiesc. Îmi pare rău că ați fost uh, împiedicat să puteți participa la ambele evenimente. Având în vedere aspectul pe care l-ați menționat dumneavoastră și Michael la fel în legătură cu misiunile de observare electorale pe care le-am mai menționat și alt coleg, este foarte important pentru mine să discutăm despre aceasta, pentru că încă nu am obținut ceea ce am dorit la acest subiect. În primul rând, este o parte fundamentală a activității noastre să putem să ne demonstrăm angajamentul față de democrația pe care o acceptă anumite popoare. De asemenea, trebuie să putem stabili dacă o alegere a fost, uh, proces electoral a fost corect sau nu. Este un lucru esențial, este un semnal cheie către lumea în generală, care se, este perceput ca atare. Deci eu doresc să continuăm cu acest instrument, să-l dezvoltăm, dar n-am avut încă ocazia să mă refer la toate aspectele sale, pentru că mai ales am dorit să analizez și uh, aspecte date de cei care au fost ca observatori în misiunile de observare electorală, așa cum ați fost dumneavoastră, câteodată în misiuni foarte dificile. Pentru a ne gândi mai bine ce facem cu resursele și cum alocăm resursele corecte la locul potrivit, uh, trebuie să facem mai multe progrese, pentru că ceea ce se va întâmpla în Sudan, de exemplu, va fi esențial. Va trebui să ne asigurăm că resursele sunt folosite corect și sigur. Este un lucru foarte dificil, însă nu am încă rezultatele corecte, dar sunt convins că dumneavoastră mă putea ajuta să le găsesc pentru că sunt aspecte foarte importante. Deci trebuie să sporim funcția acestor misiuni, sunt de acord. În ceea ce privește serviciul de dezvoltare public, asistența pentru dezvoltare și um, faptul că nu mai există respectivul departament la comisie, suntem uh, conștienți de acest lucru. Știm ce facem însă, nu înseamnă însă că nu trebuie să nu avem în continuare cooperare cu țările industrializate, cooperare, uh, cercetare și dezvoltare sunt esențiale, mai ales pentru țările care sunt în curs de dezvoltare și care au nevoie de resurse pentru aceste domenii. Și um, dezvoltarea înseamnă foarte multe lucruri, înseamnă cum poți pur și simplu să ții oamenii în viață până la șansa pe care poți să le dai de a, de a folosi resursele eficient, astfel încât oamenii să, pot trăi, să poată trăi într-o manieră sustenabilă. Aceasta va fi o provocare din ce în ce mai mare în următorii ani. Trebuie să fie foarte clar însă ce înseamnă dezvoltarea și cred că suntem cu toții de acord pe aceasta și că resursele trebuie alocate corespunzător. Michael, poate am răspuns în parte la prima ta întrebare. Știi care este părerea mea despre importanța orientărilor sexuale? Cred că am fost numită chiar uh, pentru uh, faptul că am uh, promovat această politică mai de mult. Uh, Părerea mea despre drepturile omului este foarte simplă. Pentru a putea să le aplicăm, trebuie să fii prezent și trebuie să fii uman. Nu există alte criterii, nu putem face diferențe. Deci trebuie să fim foarte clar, trebuie să fim foarte fermi în ceea ce credem. Chestiuni cum ar fi orientarea sexuală sunt aspecte pe care trebuie să le punem în prim plan, așa cum e vorba de rasă, de religie sau de gen fără să avem o listă neapărat uh, în, ordine, în ordinea importanței, pentru că drepturile sunt uh, ale omului și oamenii sunt egal importanți. Aceasta este într-adevăr o provocare să aducem acest lucru pe ordinea de zi. Ceea ce vreau eu să spun însă este că vom face tot ce putem pentru a continua în acest domeniu. Doamnă Jolie, voi explica și eu câteva puncte în ceea ce privește Direcția Generală DEVCO, care se va crea. Deci nu vom elimina uh, prin uh, integrarea în serviciul de acțiune externă um, aceste servicii. Este vorba de o organigramă indicativă, deci nu este încă cea definitivă. Am încercat să încercăm să descriem ce se va întâmpla, dar nu descriem de acolo decât o parte din schimbările care vor avea loc. De exemplu, nu se vorbește despre faptul că președinția prin rotație este cea care continuă să fie să prezideze grupurile de lucru pe tema dezvoltării, nu noi din partea Serviciului de Acțiune Externă, ci președinția prin rotație. Deci nu am uitat de ele, dar pur și simplu nu apar în continuare pe organigrama Serviciului de Acțiune. Ce vom încerca însă că este ca între Direcția Generală DEFCO și SAE să reușim să stabilim programul pe care îl dorim în acest domeniu. Uităm câteodată că anumite oameni, anumiți oameni știu mult mai multe despre ceea ce se întâmplă, și anume cei care merg în delegații. Pe ei trebuie să includem, expertiza lor este utilă și trebuie să fie puși în centrul uh, acestor programări. Expertiza aceasta va rămâne deci în DG DEFCO, anumite directorii geografice, va exista o legătură cu ceea ce face Andrew Peebles și Cristalina, va fi bine clarificată această responsabilitate, iar organigrama pe care v-am pus-o la dispoziție, care a fost doar un proiect, nu face decât să descrie o parte din această poveste. Doar după aceea, când punem toate bucățelele poveștii împreună, vom uh, ști cum uh, arată întregul, întregul tablou. Deci nu încercăm să ne îndepărtăm de la rolul important, esențial, pe care îl are comisarul în programarea activităților de dezvoltare. Iar eu, în calitate de vicepreședinte al comisiei, mă simt absolut responsabile de aceste programe. Trebuie însă să creăm o legătură clară între serviciul de acțiune externă, expertiza experților și uh, Direcția Generală DEFCO, care ne va oferi o viziune de ansamblu. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Vergel. Domnul Weigel. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că doamna Ashton și-a intrat în piele și ne dovedește că își desfășoară rol din ce în ce mai bine. Nu este o coincidență faptul că chestiunile legate de dezvoltare, acolo unde sunt uh, grave, merg mână în mână cu chestiunile politice. Și trebuie să spunem că Uniunea Europeană, acolo unde se suprapun aceste două dimensiuni, trebuie să aibă o, o poziție politică foarte clară. S-a vorbit despre unele focare care necesită acțiune imediată, o reacție imediată din partea Uniunii Europene dacă se dorește soluționarea chestiunilor politice și a celor de dezvoltare. Sahara Occidentală, astăzi, mâine poate Cașmirul, eh, Yemenul, reprezintă mm, o zonă, probleme, fiindcă mm, au existat bombardamente asupra civililor eh, în această țară și mm, se mai pune și problema Pakistanului, Afganistanului, a Gazei. Mă bucur că se face referire la aceste locuri de fiecare dată. Sunt de părere că acest instrument al trimișilor special, care au devenit un fel de rutină, care au intrat în rutină, este insuficient. Cred că va trebui să găsim un instrument mai eficient de a desfășura politicile europene în mod mai eficient în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Doamna Gres, mulțumesc, doamna președinte, doamna Ashton. Serviciul de acțiune externă european trebuie să asigure o coerență a politicilor pentru dezvoltare. Această coerență lipsește în multe domenii, domenii comerț, pescuit, agricultură. Dar aș dori aici să vă vorbesc despre bio pirateria. E vorba de brevetarea plantelor, a semințelor care permit uh, Mm, fabricarea de medicamente, de produse cosmetice reprezintă o mare problemă. Aici este vorba despre, despre furt de proprietate intelectuală care încalcă politicile noastre de dezvoltare pe care le înfăptuim aici. Aș dori, doamna Ashton, să știu ce aveți de gând să faceți pentru a pune capăt acestei curse pentru brevete care este dusă de unele mari întreprinderi. întreprinderi. Doamna Crețu are cuvântul. Thank you, Lady Ashton, thank you for coming. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, doamna Ashton, vă mulțumesc pentru prezență. Aș dori să revenim mai uh, în amănunt despre situația tragică din Haiti. Așa cum ați spus deja, Comisia, doamna Georgieva, au um, avut um, o reacție foarte promptă după cutremur, dar Mă refer acum la situația din acest weekend, în momentul în care Haiti a fost uh, lovit de uragan uh, și uh, mii de oameni sunt amenințați de um, forța apelor și de epidemia de holeră. Ce aveți de gând să faceți? Pregătiți acum o reacție rapidă care să facă față acestei situații concrete după acest sfârșit de săptămână? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul uh, doamnei Ashton. Mulțumesc foarte mult, domnule Vegel. Mulțumesc pentru încredere. Aveam emoții înainte de a veni aici. Aveți uh, întru totul dreptate, fiindcă ați uh, ridicat niște chestiuni dificile. Sacara Occidentală, am discutat la Consiliul pentru Afaceri Externe și opt miniștri de externe au cerut să discutăm acest subiect, fiindcă există mari îngrijorări privind această parte a Africii și provocările cu care ne confruntăm acolo în momentul în care, în, în care ONU operează acolo, dar iată destul de încet. Și există diferențe de păreri la nivelul Uniunii Europene privire la acest subiect, deci este un subiect foarte, foarte dificil. Afganistanul, Pakistanul, reprezintă provocări de amploare, de mare anvergură, foarte eh, importante, bineînțeles, dar diferite. La Kabul eh, am eh, observat că activitatea noastră de roade, mai ales cu femeile din Afganistan care au fost implicate în toate aspectele dezvoltării în mai multe sensuri și în Pakistan, după cum știți, eu am fost șefa, am fost președinta grupului prietenilor Pakistanului și am încercat să sprijinim uh, guvernul înaintea inundațiilor, dar și după aceea, când situația a fost mult mai gravă. Ați vorbit despre Kashmir și dar și despre Yemen. Yemenul este o țară care, are, care se confruntă cu probleme grave și am, și am aflat săptămâna aceasta uh, că discuțiile nu uh, merg cum trebuie și există mari îngrijorări privind situația de acolo. După cum știți, uh, există grupul Prietenii Yemenului care se ocupă de această problemă. Toate acestea sunt locuri foarte, um, sunt locuri foarte problematice, dar putem să mai adăugăm Sudanul, Somalia și așa mai departe. Iar pentru noi, este o mare provocare hotărârea priorităților, folosirea resurselor și um, desfășurarea activității noastre. Așa cum v-am spus, parteneriatele vor fi foarte importante. În, um, reprezentanții speciali, iată situația pe care am moștenit-o, iar uh, a, acești oameni sunt unii foarte pregătiți, foarte bine pregătiți și uh, care și foarte eficient, care încearcă să-și desfășoare activitatea în zone foarte dificile, zona Balcanilor, Sudan și așa mai departe. Iar eu încerc să îi aduc în cadrul Serviciului de Acțiune Externă pentru a putea avea un reprezentant special, avea această resursă în momentul în care considerăm că această abordare este cea mai potrivită și pentru a ne asigura că le oferim lor resursele și informațiile politice de care au nevoie, astfel încât eu încerc să regândesc acest sistem uh, alături de, de uh, Comisie și Consiliu, dar uh, încerc să fac acest lucru în mod eficient. Aveți într totul dreptate, e nevoie de uh, consolidarea delegațiilor de la fața locului care ne pot uh, oferi asistență. Am făcut acest lucru pentru Afganistan și încercăm să facem același lucru și în alte locuri. Doamna Grez, uh, Abia când am uh, citit uh, o notă informativă despre interesul dumneavoastră, mi-am dat seama cât de importantă, uh, mi-am, am aflat despre această chestiune a biopiraterii. Nu, nu spun că știam deja despre acest subiect, fiindcă nu era așa. Speram să ridicați acest subiect, fiindcă vreau să vă spun că m-a fascinat, pur și simplu. Și Trebuie spus că aici este vorba despre uh, miezul drepturilor de proprietate intelectuală, iar uh, acest subiect era uh, între prioritățile mele din motive diferite pentru ce ați spus dumneavoastră și am mai citit despre acest lucru, o, un domeniu foarte interesant. Nu am prea multe idei, dacă îmi permiteți, le-aș împrumuta pe ale dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră sunteți expert în domeniu, iar eu deloc. Mă bucur foarte mult că ați ridicat acest subiect și vă rog frumos să, să îmi uh, dați unele sfaturi, să mă îndrumați către persoanele care ar trebui să să vorbesc, fiindcă această problemă nu, nu va face decât să se agraveze dacă nu ne ocupăm de ea. Doamna Crețu, în ceea ce privește Haiti, am uh, discutat cu șeful delegației de la Haiti uh, vineri seara și am, am discutat cu ea pe măsură ce situația se înrăutățea și asta, printre altele, pentru a mă asigura că delegația uh, Uh, este tafără și nevătăvată. Am fost la Haiti și m-am întâlnit cu fiecare membru al delegației, cu personalul uh, de la fața locului, cu cei de la Uniunea Europeană și am încercat să ne asigurăm că le acordăm cât sprijin putem, uh, bineînțeles, și familiei um, directorului care a fost, care a murit. Încercăm aici să dăm o mână de ajutor în uh, contextul holerei și a vânturilor puternice. Până la urmă s-a evitat o situație catastrofică vineri seara, dar s-ar putea să nu se termine lucrurile aici și situația să se răutățească. Cristelina s-a, s-a ocupat, a urmărit această situație și statele membre și uh, am, uh, s-au, s-au făcut apeluri și noi încercăm să răspundem acum pentru a oferi resurse suplimentare, dar vreau să vă spun că eu am, am monitorizat situația, am ținut, menținut contactul cu persoanele de acolo pentru a mă asigura că uh, sunt teferi. Domnul Svensson are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Lady Ashton, mulțumim pentru prezență și pentru schimbul de păreri. În timpul negocierilor care au dus la înființarea SAE, Comisia noastră s-a arătat îngrijorare, îngrijorată cu privire la faptul că aspectele legate de dezvoltare vor fi lăsate pe planul 2 și că vor avea prioritate aspecte legate de securitate. Tocmai de aceea vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Un alt aspect se referă la reația, relația între SEAE și ministerele de dezvoltare din fiecare țară vă întreb dacă aceste ministere vor trebui să-și reducă sectorul de activitate pentru a nu se suprapune cu activitatea SAE. Aș vrea să știu ce părere aveți și să vă întreb dacă există mecanisme specifice care să asigure eficiența și să evite suprapunerile însă în același timp să mențină cele două, 27 de identități naționale, mai mult sau mai puțin diferite, în uh, sectorul relațiilor internaționale. Mulțumim, domnul Newton, domnul are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Lady Ashton, sunt foarte fericit că sunteți aici. Aș vrea să spun colegilor din comisie că cei care au fost la uh, că și la New York ați uh, avut o prezentare foarte interesată. Vă mulțumim pentru colaborare și dacă ați avut emoții înainte să veniți la Comisia DEVE, să știți că suntem de partea dumneavoastră. Vă ținem pumnii, vrem să reușiți, dar din când în când vă mai și criticăm. Să... Întrebarea mea se referă la zona din jurul, jurul canalului Suez. S-a vorbit despre Sudan, despre Djibouti despre Yemen, bombardamentele din Yemen. Nu este cazul să enumăr eu toate țările din zonă. Mi se pare că situația se deteriorează acolo și mă întreb cât de dificil este să se transmită ajutorul european într-o astfel de zonă. Probabil foarte dificil. Și întrebarea mea este dacă există o legătură între dumneavoastră și serviciile militare. Ați vorbit despre doamna Clinton. Pentru că serviciile militare, ceea ce fac serviciile militare deschis sau mai puțin deschis, poate să contracareze, să contravină eforturilor noastre de acordare de asistență. Vreau să știu dacă dumneavoastră știți ce se întâmplă în acest domeniu și dacă astfel ne putem uh, urmări obiectivele. Lady Ashton, aveți cuvântul, spune doamna președinte. Yes, I think it, it is uh, Mr. Svensson. Mr. Domnul Svensson, domnul Newton Don și domnul Neuser au fost. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte, estimate Larry Ashton, vă mulțumesc foarte mult pentru afirmațiile foarte clare pe care le-ați făcut pe tema drepturilor omului, spunând că drepturile omului sunt uh, inalienabile pentru Uniunea Europeană în general. Însă eu cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe o problemă, și anume Sahara Occidentală, pentru că acolo se încalcă drepturile omului în mod constant. Eu sunt președintele grupului parlamentar pentru Sahara Occidentală. Avem uh, aproximativ 60 de deputați din Parlamentul European în acest grup și puteți fi sigură că suntem uh, de partea oamenilor uh, care își cer drepturile în Sahara Occidentală. Însă, de exemplu, astăzi am aflat despre un lucru negativ și anume că um, tabăra de protest uh, a fost uh, de exemplu, astăzi atacată de către marocani, de către forțele de securitate uh, marocane și a, uh, săptămâna trecută chiar a fost împușcat un tânăr de 14 ani în același context. Aș dori să vă rog de aceea să abordați această problemă mai intens. Știu că ONU au uh, un ambasador la fața locului, dar cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai activă și mai hotărâtă în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, Vă mulțumesc și pentru întrebări. Domnule Svensson, mă bucur că sunteți de părere că problema dezvoltării nu va fi trecută pe planul doi, pentru că nici nu va fi. Și cred că, sper că acest lucru se va clarifica din ce în ce mai mult pe măsură ce trece timpul. Întrebarea dumneavoastră legată de legătura dintre SAE, acțiunile SAE și cele 27 de ministere. Uh, se explică în felul următor. Există un nivel de coordonare. Datoria celor din SEAE este să uh, aducă împreună statele membre și reprezentanții acestora și să asigure, pe de-o parte, o consecvență a mesajelor formulate și o înțelegere universală la nivelul celor 27 a lucrurilor care se întâmplă în, în toate statele și să asigure un lucru uh, specific Europei. Am spus de multe ori că provocarea pentru noi este că atunci când intri într-o ambasadă a oricărei țări, de oriunde din lume, Spania, Germania și așa mai departe, poți să-ți dai seama în ce țară te afli. Însă când intri într-o delegație a Uniunii Europene, cum vei ști că ești în Europa? La asta lucrează cei din SEAE să asigure un spirit european și o reacție comună. Asta va fi semnificativ pe viitor. Ei colaborează și aduc elementele europene. Însă asta nu înseamnă că diminuează rolul statelor membre. Rolul lor este să invite statele membre să lucreze nu mai puțin, ci mai în comun. Trec la următoarea întrebare. Vă mulțumesc pentru comentariile referitoare la New York. M-am simțit foarte bine acolo. Acum legat de canalul Suez, în țările respective sunt foarte, foarte multe probleme. Dumneavoastră v-ați referit la tabloul general. Cum ne asigurăm că intervenția noastră într-un anumit domeniu nu afectează alte domenii sau alte locuri? O să vă dau un exemplu care nu se referă neapărat la legătura dintre um, activitatea militară și cea de asistență, ci vreau să vă spun că ce fac instituțiile europene într-un anumit domeniu nu se completează neapărat uh, ideal cu ce face Uniunea Europeană în alte domenii și cred că tocmai asta face tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona spune că trebuie să ne asigurăm că aceste piese se potrivesc în tabloul de ansamblu și că împreună trebuie să ne asigurăm că reacția este adecvată. Colaborarea cu serviciile militare, după cum vă spuneam mai devreme, în Haiti a fost esențială pentru a reuși să acordăm sprijinul necesar. Era vorba de capacitățile forțelor militare necesare pentru o intervenție rapidă. Uneori, activitățile militare se referă la securitatea unei țări la asigurarea securității, lucru foarte important în eforturile de a susține o creștere durabilă. Însă trebuie să ne asigurăm că aceste activități sunt legate și completează alte activități. Așa cum particip la reuniunile ministrilor de dezvoltare, particip și la cele ale ministrilor de apărare, ca să vedem cum putem colabora mai bine. Acesta este rolul meu până la urmă și sigur că sunt uh, eforturi suplimentare care trebuie făcute, dar cred că merită făcute de dragul eficienței. Domnul Weisner, legat de Sahara Occidentală, un teritoriu care nu este autonom. În ultimele două-trei săptămâni, Sahara Occidentală s-a apropiat, uh, a fost discutată mai mult decât orice alt uh, subiect însă pentru că nu am participat la discuțiile dumneavoastră, eu nu am aflat foarte mult despre ea, însă când am dat seama despre ce este vorba, nu am dat seama ce zonă spinoasă, ce zonă problematică este acolo. ONU și-a asumat rolul de lider, lucru cu care suntem de acord și îl sprijinim, însă deja pot discuta cu cei de la ONU să vedem dacă nu putem face mai mult dacă nu putem trece peste faptul că Uniunea Europeană are poziții interne diferite. Voi uh, urmări acest subiect și, într-adevăr, este un domeniu dificil, o zonă dificilă, oamenii au probleme acolo și cred că trebuie să revenim la acest subiect. Mulțumesc, doamna Keller are cuvântul. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Ați spus pe bună dreptate că trebuie să știți foarte clar unde ajung banii și că ODA ar trebui să rămână ODA, asistență pentru dezvoltare. Sunt de acord, dar uh, mă întreb de ce se pun uh, la dispoziția Frontex, de exemplu, uh, bani din ODA sau în relația cu Libia. Nu sunt convinsă că banii aceia ajută într-adevăr la eradicarea sărăciei. Întrebarea mea însă se referă la politicile pentru dezvoltare. Cum vă veți asigura că serviciul pentru acțiune externă pe care îl promovați și care apără uh, PCD-ul nu afectează alte domenii, cum ar fi comerțul? Și cum vă veți asigura că există acorduri în interiorul uh, SAE? Și în fine, cum vreți să faceți să vă asigurați că cooperarea pentru dezvoltare nu va fi folosită exclusiv pentru interesele externe ale Uniunii Europene. Sunt convinsă că sunteți angajată și că doriți să rezolvați toate aceste probleme, dar aș vrea să știu care sunt mecanismele concrete pe care le veți folosi și cum vă veți asigura că toată lumea este de acord cu obiectivele dumneavoastră. Foarte concret aș vrea să-mi răspundeți. Mulțumesc. Doamna Hall are cuvântul acum. Mulțumesc. Aș vrea să revin la răspunsul pe care l-ați dat domnului Benson. Atunci când eram observator șef în Mozambic anul trecut, m-a frapat un lucru, și anume faptul că discutam cu 15 șefi de misiune, erau 15 state membre diferite reprezentate în Mozambic, și Mă întrebam în această perioadă de criză și de bugete sub presiune, nu credeți că Serviciul pentru Acțiune Externă deschide posibilitatea economisirii unor bani prin reducerea reprezentării statelor membre în străinătate și încurajați sau sprijiniți uh, statele membre să facă astfel de economii? Mulțumesc! Mai avem puțin timp, spune doamna președinte, așa că dacă sunt uh, întrebări de follow-up scurte, domnul Gărânț, vă rog, aveți cuvântul. J'aimerais pouvoir renouveler ma... Mulțumesc. Aș dori să pot să îmi uh, renoiesc cererea de a crea o unitate mică, informală, care să fie urmărite de către deputații din Parlamentul European și uh, de către experții de la Comisie și de la SAE pentru a putea preveni conflicte care ar putea apărea între diferitele direcții ale SAE și care ar putea compromite, de exemplu, cooperarea pentru dezvoltare și, în al doilea rând, doresc să se dezbată în cadrul comisiei noastre în primul an de funcționare SAE-ul. Cred că repet această propunere pentru că n-are rost să facem procese de intenție, ar fi mai bine să fim pragmatici, să lăsăm lucrurile să se întâmple, având instrumentele de a remedia ceea ce nu funcționează. Mulțumesc, Lady Ashton are cuvântul. Uh, again, thank you for the questions. Mulțumesc foarte mult, doamnă Keller. Este serviciul nostru de acțiune externă și nu al meu. Nu vreau să fac doar o remarcă ușuratică, ci pur și simplu vreau să se știe că acesta este un serviciu comun și statele membre, că precum și deputații din Parlamentul European, trebuie să simtă același lucru. Este important să se vadă acest angajament în cadrul Uniunii Europene pentru ca serviciul să devină eficient. În ceea ce privește comerțul, comerțul va fi un element esențial al uh, manifestărilor noastre, așa cum este și acum în lume. Relațiile comerciale joacă un rol extrem de important în relațiile în general cu alte țări și ajutorul pentru comerț a fost o parte esențială a ajutorului pe care l-am acordat țărilor uh, care trebuiau să devină autonome. Fie că e vorba de rutele de nord, coridoarele de nord în Africa, unde am fost chiar uh, la fața locului când eram comisar pentru comerț, sau ajutorul pentru Haiti, care uh, se leagă mai mult de infrastructura de care vor putea să repare ceea ce s-a întâmplat pentru a-și dezvolta și economia și uh, poate fi vorba de asemenea de un aspect esențial pe lângă exportul materiilor prime către țările respective, pentru ca să poată ele să um, reușească să se susțină singure. De exemplu, țările care exportă chutney din extras din mango trebuie să fie în stare să gestioneze singure această industrie și să aceasta să aducă crea, creștere economică, pentru că dacă creezi locuri de muncă într-o astfel de fabrică, poți exporta după aceea produsele mai bine. Acestea sunt exemple importante care sunt legate, cred eu, de lucrul, uh, de activitatea de dezvoltare pe care o avem noi. În calitate ca vicepreședinte, de vicepreședinte a Comisiei, voi face tot posibilul ca aceste aspecte să fie mai importante. Mecanismele țărilor uh, respective sunt de asemenea esențiale. Va trebui să ne asigurăm să avem și uh, un sistem de raportare, dar totul trebuie să meargă în uh, linie cu ceea ce spune tratatul. Trebuie să avem o viziune integrată. Deci, de exemplu, dacă avem șef de delegație, ambasadori, trebuie ca ei să fie formați și în aspecte de dezvoltare. Trebuie de asemenea ca toată activitatea care se face în ceea ce privește dezvoltarea, activitatea de management este de asemenea esențială, iar provocarea mea va fi uh, ca atunci când ne mai întâlnim să vedeți că aceste lucruri există deja, aceste mecanisme. Ați vorbit, uh, doamnă Hall, despre Mozambic și despre reducerea, misiunea care își reduce reprezentarea în această țară. Nu încurajez statele membre să facă acest lucru, pentru că, în primul rând, trebuie să ia decizii suverane și, în al doilea rând, că noi nu suntem o scuză pentru ca să se facă mai puțin. Serviciul de acțiune externă este Europa care acționează pe scenă internațională. Nu este o scuză pentru ca statele membre să spună noi nu mai facem, dăm mai departe Europei, decât dacă ne dau și resursele pentru a face acest lucru. Sunt hotărâtă că să afirm că ceea ce facem noi este o valoare adăugată și nu este o înlocuire a ceea ce trebuie să facă statele membre. Sunt sigură că mă înțelegeți. Domnule Görens, am ezitat să vă spun că sunt de acord cu un inventar al conflictelor, pentru că nu cred că am făcut un astfel de inventar. Poate că doriți ca această comisie să revizuiască și să dezbată mai multe aspecte, dar eu nu aș dori să intru în această discuție și înțelegeți, sper de ce. Cred că va trebui să încheiem în mm, curând conflictele legate pe, de comerț. Andrews și cu Cristalina și cu mine am, uh, câteodată am uh, acționat în același domeniu pentru că pur și simplu la început nu știam cum trebuie să facem, dar uh, trebuie să clarificăm lucrurile în comun și vom face acest lucru. Dacă va trebui să facem un inventar și să vedem ce se va întâmpla, eu cred că nu este un aspect bun. Doamna de Kaiser, mulțumesc. Doamne, Ashton, n-aș dori să revin asupra întrebării mele, pentru că nu vreau să vă pun într-o situație dificilă și înțeleg foarte bine, așa cum ați spus-o și dumneavoastră în răspunsurile dumneavoastră, că sunteți pentru o importanță sporită a misiunilor de observare electorală, că nu aveți încă toate instrumentele în mână. Nu vreau să vă pun în dificultate cu întrebarea mea. Însă este o întrebare destul de precisă și aș avea nevoie de răspuns. Uh, în diferitele tipuri de observare electorală, fie în Pakistan, în Afganistan, până la un anumit punct, Uniunea Europeană și ONU au reușit să coopereze foarte bine. ONU a fost într-un fel siguranța de, siguranța de acțiune a Uniunii Europene. Dar în misiunea din Sudan s-a schimbat politica și mi s-a spus că aceasta s-a întâmplat la cel mai înalt nivel. Și anume că nu mai se dorește o confuzie între misiunile de securitate a Națiunilor Unite și misiunile de observare electorală. Și acest vid, bineînțeles, aduce probleme cu sine dacă continuă. De fapt, aici trebuie să vedem cât de mare este problema. Eu nu spun că statele, că Națiunile Unite trebuie să uh, fie neapărat plasa de siguranță pentru Uniunea Europeană, dar dacă ei nu o mai fac, trebuie să ne, să ne informeze, trebuie să existe alte dispoziții care să și alte dispozitive care să acționeze. Înțeleg că ați fost la Națiunile Unite, poate veți discuta și despre Sahara Occidentală. Dacă nu vorbiți despre aceasta la ONU, măcar poate ne dați un răspuns cu privire la o alternativă la ONU care ar putea să asigure această plasă de siguranță în misiunea aceasta și în alte misiuni care vor reproduce aceeași problemă. Nu vreau să vă pun la colț, înțeleg că sunt chestiuni foarte noi pentru dumneavoastră, dar sunt convinsă că veți gestiona problema foarte bine. Domnule Deva, aveți cuvântul și este ultimul intervenient. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, doamnă președinte, aș dori să vă felicit pentru felul în care ați condus această reuniune pentru că ați reușit să dați cuvântul tuturor. Am avut o discuție foarte relaxată, foarte informală și aș dori să-i mulțumesc uh, baronei Ashton pentru faptul că ne-a dat ocazia să purtăm această discuție. Spunând acestea însă și vorbind despre faptul că învățăm cum să gestionăm noile probleme, știm că prevenirea este mai bună decât o măsură de uh, remediu. După aceea, revin la o problemă care de fapt nu a fost uh, menționată prea clar, și anume lacurile glaciare care s-au format în jurul Himalai, care sunt pe cale să, cele 300 de lacuri care sunt pe cale să să le crească nivelul uh, de apă pentru că mm, ghețarele se topesc în Himalaya și uh, aceasta se întâmplă la un ritm mult mai rapid decât credeam noi, mai ales din cauza uh, așa numitului cărbune negru, care fel de cenușă care cade pe, de pe vulcan. Dacă nu s-a discutat această problemă, poate că ar fi cazul să discutăm. Domnul Gerens s-a întors adineori, acum puțin timp din Kathmandu și am zburat și eu în, cu elicopterul la 18.000 de picioare și am văzut uh, cum arată lacurile respective. Este o catastrofă naturală care se întâmplă și râurile sunt uh, pline râuri care aprovizionează miliarde de oameni, 1,2 miliarde de oameni, din cauza acestor, uh, din cauza topirii uh, gheții gheții din, uh, de pe ghețar. Deci nu e vorba de schimbări climatice, e vorba de cenușa de care vorbeam. Sunt multe uh, sate care depind de aceste, de aceste râuri. Poate că aveți nevoie și de un alt subiect și vi-am vrut să vi-l dau pentru ca să discutăm despre ele. Mulțumesc, doamnă Ashton, aveți cuvântul acum pentru a răspunde la aceste întrebări și după aceea eventual pentru a face câteva remarci în concluzie. Mulțumesc, doamnă Jolie. Nu am niciun răspuns cu privire la plasa de siguranță. În felul dumneavoastră clar și pasional ați uh, a pus problema pe tapet și eu vreau să o rezolv. Nu am primit însă în ultimele zile niciun sfat în acest sens, nu înseamnă însă că lumea nu se ocupă de această temă. Aveți dreptate însă, trebuie să ne asigurăm că această plasă de siguranță există, iar uh, este absolut esențial să avem această securitate și nu se poate lucra fără ea, deci eu voi aborda problema cât de repede. În legătură cu lacurile glaciare, am spus de multe ori că nu a fost nicio întâlnire cu dumneavoastră la care n-am învățat ceva. I-am spus doamnei președinte că am învățat despre biopirateria chiar înainte să vin aici. Acum am aflat despre această problemă, mi se pare incredibilă. Mi se pare incredibil că așa ceva se poate întâmpla. Va trebui să mă informez. Nu știu care sunt soluțiile la această problemă. După cum spuneți, nu este o problemă legată de încălzirea climatică, ci e vorba de un tip de carbon. De, deci, mă voi informa. În concluzie, mulțumesc, doamnă Jolie, foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a vorbi în fața comisiei dumneavoastră, care m-a ajutat să clarific anumite lucruri și să subliniez importanța pe care o acordă această comisie eficienței uh, strategiilor noastre de dezvoltare și uh, faptului că dezvoltarea trebuie să fie la nucle- în nucleul activităților SAE. Dar legate toate aceste aspecte fiind între ele și de aspectele legate de conflicte, mi se pare important să vorbim nu numai despre birocrație, ci și despre faptul că nu ar trebui să facem competiție pe aceste domenii, creând dificultate oamenilor pe care dorim să-i ajutăm. De asemenea, am putut trage concluzia că eradicarea sărăciei și felul în care se atinge acest obiectiv necesită o gândire mai inteligentă. De fiecare dată când ne gândim cum să susținem oamenii mai bine în anumite regiuni ale lumii, fie că e vorba prin inovare în domeniul finanțelor, colaborare mai bună sau uh, prin recunoașterea faptului că există provocări mai mari, uitându-ne pur și simplu la anumite regiuni geografice ale lumii, văzând cum se răspândesc problemele sau potențialul de probleme um, transfrontalier, este important să știm că există toate aceste aspecte și mi se pare important să fi spus de asemenea și că tratatul de la Lisabona ne dă ocazia să facem lucrurile mai bine, să obținem mai multe și să ne menținem viziunea noastră inițială, pentru că acest Parlament să nu devină practic uh, depășit de alte aspecte care îi sunt uh, impuse și lăsând acestea importante deoparte, eu vreau să fim transparenți în ceea ce facem, doresc să vă, pro, să vă pot demonstra de ce fac acest lucru și de ce se întâmplă lucrurile așa. Această comisie este una în care Andris, Cristalina și cu mine va trebui să avem încredere, vom avea încredere și vom folosi expertiza dumneavoastră, dar și angajamentul dumneavoastră în acest domeniu este ceva care este un motiv de mândrie pentru mine. Mulțumesc! Lady Ashton, în nom de la Comisia de Développement, je vous remercie. Mulțumesc, Lady Ashton, în numele Comisiei DV, vă mulțumesc pentru acest, pentru acest schimb de păreri, care sper eu va deveni unul anual, sperăm să ne vedem și anul viitor și vă urăm succes în mandatul dumneavoastră atât de important pentru anul 2011. Elena Michel.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 Euh, ne reluăm lucrările cu punctul 7 de pe ordinea de zi. Să nu uităm că nu l-am terminat, deci îi uh, dau din nou cuvântul raportoarei Michel Strifler la punctul 7. Mulțumesc, doamnă președinte, după prezentarea raportului meu, vă propun acum să-mi faceți sugestii, recomandări, să-mi adresați întrebări dacă aveți, nu știu încă care este termenul pentru depunerea amendamentelor? Îl avem deja? Bun. Astfel încât o să dau imediat cuvântul domnului Gorenț. Uh, uh, Mulțumesc, doamna președinte. Vorbeam uh, despre... cer scuze, nu v-am auzit. Da. N-am înțeles exact despre ce vorbim, că era gălăgie. Uh, deci, după prezentarea raportului meu, fiindcă nu am avut timp la dispoziție, dat fiind că a venit doamna v am să știu dacă aveți sugestii sau întrebări. A, în cazul acesta am o sugestie. Am avut o ocazie de a dezbate acest lucru cu doamna comisar Georgieva, care ne-a vorbit despre îngrijorările sale privind finanțarea viitoare a acțiunilor din domeniul său. Dat fiind că nu prea mai avem eh, bani în trezorerie și dacă ar avea loc o catastrofă naturală, ne-ar lua pe nepregătite la nivel financiar. Dat fiind că noi căutăm uh, o modalitate de a mobiliza eforturile statelor membre și ale Comisiei, nu ar fi bine mai înțelept mm, să avem o finanțare mixtă, o formulă de finanțare mixtă care să permită statelor membre să financeze acțiunile, să Uh, le demareze și le se coordoneze sub uh, egida doamnei comisar Georgieva. Cred că acest lucru ne va garanta că aceste, aceste acțiuni sunt sprijinite de Uniunea Europeană și, în al doilea rând, faptul că statele membre ar finanța aceste acțiuni le-ar obliga să se înțeleagă cu Uniunea Europeană. Dacă nu, alternativa ar fi uh, să facem ca în trecut fiecare țară să-și înfigă steagul uh, pe, la fața locului, fără să, ne gând, fără să ne gândim la modalitatea cea mai utilă de a um, desfășura activitatea. Cred că ar trebui să ne gândim la această propunere pentru a fi mai bine pregătiți în caz de insuficiență financiară și acest fel am reușit și o coerență a politicilor și am uh, ar fi, am uh, rezolva două probleme prin uh, această soluție. Intervenție fără microfon. Thank you very much, uh, uh, Mrs. Strifler. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă Strifler, și uh, aș dori să vă spun câteva cuvinte din perspectiva Comisiei. Salutăm acest proiect de raport mai ales uh, accentul pus pe independența ajutorului asistenței umanitare, despre care s-a vorbit și în, și în uh, dezbaterea anterioară, precum și posibilitatea de a ne desfășura în continuare activitatea, de a funcționa în continuare și de uh, a oferi o mână de ajutor celor care se confruntă cu probleme. S-a pus accentul pe orientările internaționale și pe rolul Uniunii Europene, care s-au uh, la care s-a făcut referire în raportul dumneavoastră. Ceea ce a spus domnul Gurenț, uh, într-adevăr, și noi suntem, suntem, um, suntem conștienți de faptul că nevoile cresc și avem uh, nevoie de sprijin financiar aici. Unele state membre au solicitat unele contribuții financiare la nivel umanitar în numele lor, dar în cadrul actualului regulament privind uh, ajutorul, asistența umanitară, acest lucru nu este posibil. După cum știți, în programul de lucrurilor Comisiei pentru 2011 vom revizui regulamentul privind asistența umanitară și poate am putea reveni la acest aspect dacă uh, și dacă va fi nevoie, ne vom regândi poziția în acest aspect. Am salutat uh, și accentul pus asupra angajamentelor statelor membre privind consensul european, precum și precum și a colaborării cu dumneavoastră, cu Parlamentul European, dar și cu uh, membrii la nivel național pentru a atinge obiectivul vizibilității consensului european în statele membre. Facem tot ce ne stă în putință la nivelul Comisiei prin contactele noastre bilaterale cu Consiliul și cu grupul de lucru al Consiliului despre care ați făcut, la care ați făcut referire în raport pentru a folosi cât mai eficient uh, modalitățile de subliniere a vizibilității um, consensului european. Ne bucură prevederile privind legisla- um, dreptul um, umanitar internațional. Avem unele îndoieli în ceea ce privește alocarea de finanțare unei, uh, unui subobiectiv uh, cum ar fi uh, faptul că la ora actuală folosim aceste fonduri de la comisie și noi funcționăm în cadrul mandatului internațional și a Crucii Roșii în ceea ce privește dreptul umanitar internațional. Deci avem unele îngrijorări în ceea ce privește limitarea fondurilor, dat fiind că bugetul este destul de restrâns la nivel umanitar. Deocamdată, în această fază, suntem gata să să vă oferim informații privind uh, acțiunile noastre din planul de acțiune și vă, ream, vă amintiți poate că noi vom publica o comunicare privind uh, revizuirea de la jumătatea parcursului acestui consens și acolo vă vom furniza toate informațiile pe care le avem am uh, încercat în ultimele luni să colaborăm cu statele membre pentru a avea um, o descriere foarte clară a situației în documentul care va fi publicat. Sperăm că se vor umple lacunele despre care s-a vorbit cu privire la informațiile privind acțiunile specifice. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să colaborăm în continuare. Mulțumesc foarte mult, am luat notă de aceste lucruri dacă îmi dați voie, votul la comisie va avea loc pe 9 decembrie, iar termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 17 noiembrie. Nous allons maintenant aborder le point 9 de l'ordre du jour. Punctul 9 de pe ordinea de zi este vorba despre taxele și dezvoltarea, cooperarea cu țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale. Am făcut deja o prezentare orală a raportului meu la ultima noastră ședință, iar astăzi avem al doilea schimb de păreri. Dat fiind că raportul nu a fost încă tradus, el fiind scris în limba engleză, voi voi uh, vorbi în continuare limba engleză. Iată deci, în primul rând, propunerile noastre doresc să sprijine părerile Comisiei în ceea ce privește taxele și dezvoltarea și ne-am uh, fixat activitatea în acest, în uh, acest făgaș. Uh, legătura între atingerea obiectivelor dezvoltare ale mileniului și taxare. Includerea chestiunilor fix, fiscale în documentele privind strategiile fiscale naționale. Raportarea națională financiară, informațiile fiscale, acordurile stabilite în cadrul direct, directivei europene privind fiscalitatea, care se bazează pe schimb automat de informații. Iată toate aceste elemente. Avem propuneri în ceea ce privește rolul negativ al paradisurilor fiscale. Încercăm să subliniem modul în care globalizarea exacerbează problemele fiscale ale țărilor. Avem, uh, ne confruntăm astfel cu o situație de concurență fiscală neloială, există domicilii fiscale, regime de, regimuri de fiscalitate zero, um, în care se ascund venituri care ar trebui să fie taxate. Paradisurile fiscale aduc uh, dăunare suveranității naționale de a taxa veniturile uh, ca, modal, ca o modalitate de a extinde baza fiscală, dat fiindcă, iată, deja baza fiscală este mult mai redusă decât uh, în alte țări. Se oferă foarte multe derogări companiilor naționale mari și străine pentru a atrage investițiile. Concurența fiscală a dus uh, la un transfer al sarcinii fiscale către uh, lucrători și gospodăriile cu venit mic și a dus la reducere de personal în serviciile publice în multe țări. Mai multe propuneri ale verzilor au ca scop uh, rezolvarea unelor, unelor neajunsuri ale Comisiei care se referă la următoarele aspecte. Comisia nu ține cont de impactul negativ asupra țărilor cu venituri mici a liberalizării comerciale a veniturilor provenite din taxele vamale. Uh, în raportul meu se va pune accent pe reducerea taxelor comerciale care rezultă din obligațiile OMC și a acordurilor comerciale regionale și se subliniază că acest lucru reprezintă o problemă pentru țările sărace care au Uh, reușit să um, compenseze doar 30% din, uh, din sumele pierdute. Nu am reușit să extindem baza de fiscalitate pentru a avea un sistem uh, fiscal care să funcționeze bine și să fie eficient. Propunerea verzilor este să reamintim că declinul sistemului fiscal a dus la introducerea unor taxe pe consum, cum ar fi TVA-ul sau taxe energetice. Chiar dacă TVA-ul poate permite extinderea bazei fiscale la nivel economic în sectoarele informale, TVA-ul nu este instrumentul ideal, fiindcă îi afectează pe cei săraci, pe cei nevoiași mai mult, astfel încât asistența Uniunii Europene pentru reformele fiscale ar trebui să fie canalizată către taxarea directă pentru a lărgi baza fiscală pentru, uh, pentru cetățeni și uh, companii. Avem uh, nevoie de, de controle asupra capitalului și de măsuri pentru a asigura stabilitatea financiară. Comisia dorește să sprijine țările în curs de dezvoltare pentru adaptarea la standarde internaționale și aplicarea acestora în domeniul fiscal. Dar Comisia nu adresează nicio critică sistemului actual al OCDE în care, cu care se confruntă um, această organizație. Guvernele nu sunt trecute pe lista neagră a acestei organizații dacă, pur și simplu, dacă făgăduiesc că vor adera la principiile de bază ale organizației. Iar uh, pentru a fi scos de pe lista neagră trebuie să se încheie 12 uh, acorduri și și nu există indicatori de calitate care să permită o evaluare obiectivă a, în ceea ce privește practicile de bună, de bună guvernanță. Standardele OCDE necesită schimburi de informații la cerere, dar uh, acest, uh, dar acest schimb de informații nu se face automat. Și am văzut că paradisurile fiscale cooperează. Și um, iată acest lucru ne pune nouă vețe în roate. Vă propunem să depășim cadrul OCDE și să cerem adoptarea unei convenții internaționale care să aibă ca obiectiv eliminarea structurilor uh, fiscale toxice, care să includă sancțiuni pentru instituțiile financiare și pentru corporațiile care uh, duc operații cu paradisurile fiscale. Comisia nu, nu se referă la modul în care paradisurile fiscale devin, atracții, devin uh, locații foarte atrăgătoare. Uh, Verzi consideră că dreptul de impozitare ar trebui să fie acordat țării de origine unde se desfășoară activitățile uh, Uh, companiei și nu, unde este, și nu în țara unde este înregistrat proprietarul. Se sugerează um, aplicarea orientărilor generale privind fixarea prețurilor ale OCDE. Chiar dacă această, chiar dacă Uh, se face o analiză a acestei metode, nu se propun uh, și alte metode, dar trebuie subliniat faptul că autoritățile fiscale ale Uniunii Europene au registrat progrese în ceea ce privește folosirea regulamentelor pe care le-au la dispoziție pentru a um, găsi uh, o, pentru a găsi situațiile de fixare a prețurilor defectoase a desfășurarea tranzacțiilor. Astfel încât propunerea verzilor este să solicităm Uniunii Europene să facă propuneri concrete pentru a se asigura că la G20, OCDE, ONU și OMC să găsească indicatori mai buni pentru fixarea prețurilor comparabile cu metodele americane de evaluare a profitului. Nu se face nicio referire la erodarea veniturilor din impozite care duc la concurența fiscală între țări într-o economie globalizată. Țările în curs de dezvoltare ar uh, trebui să fie capabile să impună controle și alte măsuri care să combată deflația și să asigure stabilitatea financiară, să um, trebuie să avem uh, acorduri cu aceste țări pentru a ne asigura că corporațiile multinaționale plătesc uh, impozitele la nivel adecvat. Iată, deci, ce un rezumat uh, al informațiilor pe care le aveți în dosare. Vă dau acum cuvântul pentru întrebări. Domnul Guerrero are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă președinte și doamnă raportor totodată. Raportul pe care îl discutăm este unul pentru care, în primul rând, trebuie să vă mulțumim, pentru că ne dă o analiză foarte bună a acestor probleme de fiscalitate și a obiectivelor referitoare la fiscalitate în contextul dezvoltării. În calitate de socialist, susțin punctul de vedere din raport, mai ales ideea legată de taxa pe informații, impozitul pe informații. Cred că Uniunea Europeană trebuie să consolideze cooperarea cu țările în curs de dezvoltare, să le pregătească pe acestea pentru administrația financiară și fiscală, uh, și să le ajute să învețe cum pot uh, realiza o reformă fiscală care ar duce la uh, ameliorarea situației din aceste țări. Mai ales pentru că ne gândim la faptul că dacă avem un euro ce poate fi investit în reformă fiscală în într-o țară în curs de dezvoltare, acest euro poate aduce un profit uh, de 10 ori mai mare din punctul de vedere al beneficiilor pe care le aduce în țările respective. Prima parte a raportului spune că aceste țări trebuie invitate să se alăture platformei de asistență reciprocă a OCDE. Acesta nu trebuie considerat obiectivul final, ci doar o primă etapă pe care trebuie să o parcurgă aceste state. Grupul socialiștilor promovează, pe de altă parte, ideea că trebuie să analizăm fiecare țară în parte și să întocmim rapoarte care să reunească toate activitățile din fiecare țară ce activează pe plan multinațional. Am dori și ca acum Comisia Europeană și Consiliul să-și asume un angajament mai profund, un angajament că vor asigura transparența în industriile extractive. Grupul socialiștilor își respectă propriile valori și, în consecință, luptă împotriva paradisurilor fiscale, împotriva spălării de bani și împotriva legii secretului bancar. Acestea fiind spuse, cred că ar trebui să mergem spre un schimb automat al informațiilor financiare și pentru asta trebuie să colaborăm cu ONU și cu Comisia Experților de la ONU ce activează exact în, aceste, în acest domeniu al fiscalității. Grupul socialiștilor va înainta mai multe amendamente referitoare la buna guvernare în administrația fiscală. Amendamentele cel mai importante se referă la o clauză care ar face trimitere în mod specific la acorduri semnate între Uniunea Europeană și alte grupuri și părți uh, relevante din toată lumea pentru a se crea un context mondial transparent și deschis. În fine, aș vrea să subliniez că, după părerea mea, toată lumea este de acord cu un lucru. Toată lumea de față este de acord cu un lucru și anume că Metodele financiare nu se referă doar la resurse, doar la bani. E, până la urmă, și o chestiune de ordin social și economic, mai amplă. Se pune și problema democrației și a responsabilității. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Clint are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și din partea mea aș dori să primiți un, o felicitare pentru, felicitări pentru raportul pe care l-ați întocmit, pentru că acesta reunește toate aspectele esențiale în legătură cu dezvoltare și uh, plata și taxe. Este foarte clar că orice stat, mai ales o țară în curs de dezvoltare, are nevoie de un sistem fiscal sănătos dacă dorește să reușească în, într-o, în dezvoltarea țării sale. Și, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat uh, peste tot. Dacă nu s-a întâmplat, este în parte din cauza țărilor în curs de dezvoltare, unde se știe că și în domeniul fiscal există foarte multe scandaluri legate de corupție și foarte multe pârghii uh, ale oamenilor corupți, în care fac să dispară mulți bani dar este și vina țărilor dezvoltate care folosesc orice șansă pentru a-și reduce impozitele, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, câteodată chiar artificial trimit uh, câștigurile dintr-o parte într-alta pentru a putea să le înregistreze acolo unde taxele sunt cele mai mici. Ceea ce se întâmplă nu numai în contextul uh, țărilor în curs de dezvoltare, ci și în cadrul Europei. Știți foarte bine că dacă trăiți într-o țară cu impozite foarte mari, întreprinderile reușesc sau încearcă măcar să plătească taxe în altă țară. Dar mă bucur că dumneavoastră ați scris în raportul dumneavoastră că este nevoie de o impozitare de principiu acolo unde se depune activitatea. Trebuie însă să vedem cum se va aborda această problemă, pentru că s-ar putea ca o, țară, o întreprindere să aibă mai multe activități într-o țară decât în alta, dar acolo unde se uh, desfășoară cea mai multă activitate, nu există câștigul cel mai mare, mai ales când suntem într-o fază inițială și productivitatea nu e foarte ridicată. Dar, în principiu, este corectă propunerea dumneavoastră. În principiu, obiectivul nostru este să încercăm să uh, eradicăm paradisurile fiscale, iar OCDE-ul a reușit să obține deja câteva succese în acest domeniu. Sigur că n-am ajuns încă la final, dar lucrurile devin mai complicate. Paradisurile fiscale vor fi combătute din ce în ce mai mult în următorii ani și vor avea dificultăți. Și așa și trebuie să fie. Sunt de părere că trebuie să încercăm ca să evaluăm mai întâi uh, intensitatea activităților economice pentru a vedea după aceea dacă cu adevărat se impun anumite taxe în țările în care se depun activitățile. Nu se poate să creăm o proporție directă între activități și uh, taxe pentru că depinde ce fel de activitate este și cum se reflectă ea pe taxe. În țările în curs de dezvoltare însă avem nevoie de sisteme fiscale foarte simple. Nu putem pleca de la experiențele noastre și încerca să impunem sistemele noastre fiscale în țările în curs de dezvoltare. Dacă mă gândesc, de exemplu, la Germania, care cu siguranță nu este neapărat un exemplu foarte bun, avem um, un domeniu fiscal atât de complex în general, toate regulile sunt extrem de complexe și orice țară în curs de dezvoltare ar fi depășită și de jumătate din aceste reguli. Deci e nevoie de un sistem simplu și un sistem de checks and balances ca să ne asigurăm că nu reușește puterea publică să pună mâna pe majoritatea taxelor și pentru a ne asigura ca uh, impozitele să nu dispară în canaluri uh, pe diferite pârghii foarte sumbre. Am auzit uh, părerea dumneavoastră și uh, m-am auzit și ce, ce dacă s-a, când s-a vorbit la New York despre obiective de dezvoltare a mileniului, că s au menționat sumele care dispar prin corupție. Pentru fiecare euro sau pentru fiecare dolar există și o trasabilitate, există la fiecare dolar pentru ajutor de dezvoltare și o pierdere aferentă. Mi se pare bună abordarea dumneavoastră pe total, să spunem cât de importante sunt impozitele pentru dezvoltare, cum ne asigurăm că vom avea un sistem fair, eficient, uh, fiscal și cum putem să ne asigurăm că avem și transparență în aceste sisteme, dar trebuie să ne referim la diferite autorități. În primul rând, la cei care investesc în țările în curs de dezvoltare, din exterior, să ne asigurăm că aceștia nu încearcă să își obțină profit prin uh, evaziune fiscală și trebuie de asemenea să ne asigurăm și că să nu existe facilități nerealiste. De exemplu, să se atragă investitori prin uh, anumite facilități fiscale care sunt contrare propriilor interese. De exemplu, așa numitele tax holidays, deci o um, eliminarea impozitelor pe anumită perioadă de timp sau uh, așa numitul round tipping în uh, engleză, care nu aduce foarte mult uh, statului aduce doar investitorilor ceva și eventual coinvestitorilor din țara respectivă care știu de unde poate veni progresul, de unde poate veni și finanțarea, intrând în acest carusel de finanțare prin care de fapt fac economii pe uh, profit, pe cifra de afaceri. Am înaintat câteva amendamente pe aceste teme, dar pe total trebuie să vă spun că uh, sunt de acord cu abordarea dumneavoastră și sunt foarte mulțumit. Mulțumesc. Merci beaucoup. Mulțumesc. Doamna Keller are cuvântul acum. Mulțumesc. Sunt de acord că nu puteți avea un sistem uh, fiscal foarte complicat, dar trebuie totuși ca el să fie unul just, unul echitabil. Uh, îți sprijin raportul Eva. Cred că problema fiscală este un exemplu uh, clasic de incoerența politicilor cu dezvoltarea. Pentru că paradisurile fiscale pe care le-am creat în Nord uh, dăunează țărilor în curs de dezvoltare. Statul finanțează respectiva problemă și este necesar de dragul democrației, de dragul creării unui sistem social prin care să-i ajutăm pe cei vulnerabili în diferite situații de criză. Și, de asemenea, este necesar, um, necesar controlul democratic, ca toată lumea să știe ce se întâmplă cu banii lor. Impozitele reprezintă deci nu doar fonduri, nu doar bani, ci mult mai mult decât atât. În trecut, uh, Uniunea Europeană și zona de nord a globului în general, am respectat în general o strategie de a cere uh, țărilor în curs de dezvoltare să reducă fiscalitatea. Această politică cred că a fost foarte dăunătoare și cred că ar trebui să renunțăm la ea și să nu mai aplicăm niciodată. În fine, legat de corupție, sigur că este un lucru foarte important. Măsurile de transparență și anticorupție sunt foarte importante în țările în curs de dezvoltare. Însă trebuie să ne asigurăm și că propriile noastre companii sunt ținute în frâu și nu încurajează corupția. Pentru că se întâmplă acest lucru, s-a întâmplat și se întâmplă și acum. Trebuie să facem tot posibil să, să punem stop um, acestei corupții. Mulțumim, doamna Iastra. Dank. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră și pentru activitatea pe care ați depus-o pentru a-l realiza. Într-adevăr, uh, o temă foarte importantă. Însă întrebarea se pune cred eu, din perspectiva mea, dacă este bine să punem buna guvernanță ca premiză, pentru că ea ar trebui să fie consecința, de fapt, a unui sistem îmbunătățit. O altă întrebare pe care aș dori să o pun se referă la impozitele directe față de cele indirecte. Mi se pare că se acordă cam multă atenție impozitelor indirecte, mai ales uh, TVA-ul este pus prea în lumină când, când eu cred că de fapt ar trebui mai degrabă să facem așa cum ați spus-o și dumneavoastră, să ținem cont de egalitatea de gen, să evaluăm, uh, de exemplu, gospodările în care femeia susține uh, familia, de exemplu, unde ar trebui să nu mai existe taxe pe îmbrăcăminte pentru copii, am putea scădea aici impozitele. Deci efectul de repartizare a poverii ar fi extrem de important dacă luăm măsuri diferențiate. Nu trebuie să mai dau multe exemple, cred vor mai urma și alte amendamente, însă vreau să mai fac un comentariu pentru că cred că unele aspecte trebuie încă clarificate. Diferența dintre credite și subvenții, și consecințele acestor două opțiuni asupra um, sistemului fiscal. Mi se pare de asemenea că aici trebuie să clarificăm lucrurile și mai am și o întrebare finală către dumneavoastră. În ce măsură, cât de importantă este, după părerea dumneavoastră, impozitarea, declarația de impozit specifică pentru fiecare țară? Credeți că aceasta este o condiție sine qua non? Mulțumesc, domnul Gheorenț, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mă refer, să vorbesc și eu despre raportul dumneavoastră. Mi se pare foarte bine structurat, cu propuneri foarte interesante. Aș vrea să mă refer la două subiecte concrete care mi se par esențiale. Fiecare țară are nevoie de un sistem fiscal care prin care să-și financeze propriile cheltuieli. Și după cum putem vedea în Europa, fiecare țară are un sistem diferit. Un sistem fiscal diferit care face ca impozitarea să fie diferită în Suedia față de Regatul Unit. Însă ambele sisteme pot să funcționeze foarte bine. Însă dacă le schimbăm între ele, dacă obligăm Regatul Unit să adopte sistemul suedez și viceversa, cele două țări nu vor mai putea funcționa. Este foarte simplu și cred că trebuie să respectăm întru totul principiul parteneriatului care spune în primul rând că țările în curs de dezvoltare să se poată exprima cu privire la propria, propriul lor viitor și la ceea ce fac. Mă refer acum la experiența Ganei de acum câțiva ani, legată de proiecte, legată de prelungirea unor credite sau de obținere de noi credite prin intermediul FMI. Ghana vroiau să scadă puțin tarifele la import și era amenințată atunci de suprimarea, de înghețarea creditelor acordate de femei. Cei care încercau să-și impună punctul de vedere nu ofereau însă și alternative. Era până la urmă o problemă în primul rând politică și Ghana a rămas izolată, nimeni nu i-a sărit în ajutor Cine ar fi putut să-i sară în ajutor? Cu siguranță că nu China și nici alții. Însă Uniunea Europeană ar fi putut să o ajute. Aici este plusul de valoare pe care le aduce Uniunea Europeană sau ar putea să-l aducă. Un alt exemplu un lider poate finanța uh, războiul împotriva celor, celor din nordul țării luând uh, bani de la întreprinderi. Acest lucru se face într-un stat care funcționează normal prin intermediul taxării veniturilor. Acest lider uh, amenință întreprinderile și le obligă să îi financeze operațiunile militare, însă nu reușește să obțină suma de care are nevoie. Asta nu înseamnă că nu are capacitatea de a taxa întreprinderile. E vorba de un sistem politic care nu funcționează. Contribuabilii spun pe bună dreptate că fac eforturi și este destul de greu, greu să vorbim despre asistență de dezvoltare, o asistență de dezvoltare eficientă în astfel de țări. Un ultim punct asupra căruia insistați în raportul dumneavoastră și mie mi se pare esențial în demersul dumneavoastră. Sigur că sunt numeroase modalități de a înjela țările în curs de dezvoltare. Una dintre cele mai odioase practici este uh, Uh, să se extragă resurse naturale din aceste țări fără a se plăti prețul corect. Și o țară care se dedă la astfel de jafuri, poate de altfel în alte zone ale lumii să respe- să-și respecte toate angajamentele. ce aici nu știu cum am putea combina toate elementele necesare pentru a combate aceste situații. Am mai spus acest lucru altă dată. Trebuie să progresăm într-un fel și să discutăm la să discutăm odată toate aceste probleme, să vedem cum poate contribui fiecare dintre protagoniști pentru a, se, a ieși din această situație îngrozitoare. Mi se pare uh, evident faptul că ceea ce am uh, evocat este o adevărată problemă, o foarte gravă problemă pentru uh, țările în curs de dezvoltare. De ce să nu organizăm un uh, Davos, un alt Davos și pentru acest caz, pentru, pentru aceste țări? Suntem aici așadar pentru a găsi această alternativă și pentru a crea uh, networking-ul necesar. Deci, uh, permiteți-mi, vă rog, să vă mulțumesc încă o dată pentru raportul dumneavoastră, care mi se pare excelent, dar cele mai bune soluții sunt cele care funcționează și cred că trebuie să fim foarte pragmatici, așa cum i-am spus și doamnei Ashton, fără să am prea mult succes, dar totuși am încercat să îi spun acest lucru. Avem voie să vorbim, dar nu foarte des uh, avem ceva de zis. Trebuie să fim însă totuși destul de, destul de optimiști pentru a depăși această, această lipsă de capacitate de acțiune. Mulțumesc. Care comisia cuvântul acum, domnul Tasilovandrost. Mulțumesc foarte mult, doamne Jolie. Mă bucur că colegii de la Taxun și de la DEVE au uh, colaborat uh, pentru a organiza, de exemplu, și acum un an, un eveniment important împreună cu Verzii la Parlament, un eveniment uh, la care dumneavoastră ați intervenit alături de comisarul respectiv, care era Karel de Hucht. Un prim comentariu. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport, care, într-adevăr, aduce anumite aspecte pozitive, dar și câteva negative. Aceste câteva puncte negative uh, trebuie poate rediscutate. Vorbiți pe de-o parte de taxele revenite din comerț, care reprezintă o mare parte a veniturilor unor țări în curs de dezvoltare și care, prin acordurile de liber schimb, vor fi reduse. Acesta este adevărat, însă problema fundamentală pe care noi o constatăm este o problemă de crearea capacităților țărilor în curs de dezvoltare. Dacă aceste țări depind de aceste revenituri, este pentru că, de fapt, nu există un sistem fiscal destul de larg. De aceea ar trebui ca baza fiscală să fie extinsă, în primul rând. Și spuneți că nu există o propunere concretă pentru a extinde această bază fiscală. Aceasta se întâmplă probabil pentru că s-a preferat o abordare specifică pe țări. În loc să spunem că trebuie impozitat acest sector cu o taxă atât, am preferat să avem o abordare țară după țară, ținând cont de capacitățile locale, care sunt esențiale. Însă anumite țări pot avea o fiscalitate complexă, așa cum a spus-o domnul Clint înainte, dar există și uh, țări în care administrația fiscală trebuie să fie întărită mai întâi, pentru a putea după aceea să fie instaurat un sistem echitabil, corect de impozitare. Aceasta ar fi, de fapt, inima comunicării noastre și de aceea noi încercăm să abordăm lucrurile altfel și nu neapărat țară după țară. De asemenea, ați mai vorbit despre anumite aspecte legate de OCDE, de prețurile de transfer. Am cerut colegilor uh, noștri de la taxe să ia însă cuvântul pe această temă. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să revin la câteva puncte pe care le-ați evocat înainte, care ar putea fi anumite propuneri de îmbunătățire, mai mult decât uh, critici sau puncte negative. Se referă la eficacitatea activităților OCDE-ului și propunerea pe care ați făcut-o de a instaura o convenție internațională pentru uh, a lupta împotriva practicilor fiscale dăunătoare. În uh, ceea ce privește eficiența activităților OCDE-ul, trebuie spus că prima etapă a activităților uh, OCDE-ului a cerut ca țările să se angajeze pentru transparență și pentru schimb de informații și a doua etapă este să se asigure că aceste angajamente sunt eficiente prin intermediul unui proces uh, de peer review care se va derula în următorii ani și care va permite, de exemplu, membrilor din Forul Mondial pentru Schimbul pe tema transparenței să acționeze și să garanteze un schimb de informații mai bun și să vadă dacă într-adevăr aceste principii sunt aplicate de către membrii Forumului Mondial, ceea ce ne-ar permite să ne asigurăm că dacă au existat acorduri de complezență, acestea să fie și aplicate. În al doilea rând, în ceea ce privește Convenția Internațională de care ați vorbit, în cadrul Uniunii Europene avem deja un cod de conduită cu privire la fiscalitatea întreprinderilor. Aceasta conține lupta împotriva fiscalității dăunătoare, practicile fiscabile dăunătoare și statele membre s-au angajat să susțină această strategie pe lângă țările terțe și, terțe și această strategie este în curs, mai ales în ceea ce privește unii vecini europeni. De asemenea, acesta este obiectivul nostru, obiectivul clauzei care a fost introdusă în mod sistematic, aș spune, în toate acordurile pe care le-am încheiat cu țările terțe. Este vorba de așa numita clauză de bună guvernanță fiscală, o clauză care permite să ne asigurăm că țările partenere ale Uniunii Europene aprobă și sunt uh, și aplică aceste principii de transparență, de concurență loială și de um, echitate în acest domeniu. Există multe exemple în acest sens și trebuie să răspundem cu aceste preocupări la toate afirmațiile făcute de dumneavoastră. Mulțumesc! Merci. je constate... Mulțumesc! Constat cu mulțumire că v-ați exprimat sprijinul în general față de ideile din raportul meu. S-au făcut propuneri din partea doamnei Schneber, din partea doamnei Astram, ca să aducem o concluzie mai degrabă referitoare la buna guvernare și să luăm aceste idei de la începutul raportului se pune la sfârșit. Deci, cred că putem face acest lucru. Oricum, cele două idei sunt strâns legate. Este foarte important ca Parlamentul European să ia poziție în acest domeniu. Am participat la lansarea raportului cu privire la dezvoltarea umană, cel de-al 20-lea 20 raport al PNUD. Și acest raport constată faptul că a existat o dezvoltare combinată, pe de o parte creștere, educație, sănătate, de 41% din 96 în, ă, din, 60, din 70 încoace. Și pe primul loc ă, nu se situează țările în curs de dezvoltare. Acest uh, procent de 41% trebuie comparat cu creșterea PIB-ului la nivel mondial. Și, după cum știți, acesta a înregistrat o creștere din anii 70 de 30%. Îngrijorătoare pentru mine este lipsa veniturilor fiscale din țările în curs de dezvoltare, care ar permite o finanțare a serviciilor publice necesare pentru dezvoltare. Mi se pare un aspect central acesta și de prea mult timp s-a permis o concurență fiscală care dăunează Europei și altor regiuni. Cred că Parlamentul ar trebui să ia poziție cu privire la faptul că convențiile OCDE nu sunt eficiente. Și asta pentru că trebuie eh, serviciile fiscale mm, care suferă de pe urma deturnării de fonduri nu știu firește că există un paradis fiscal și că fondurile ajung acolo. De exemplu, uh, acordul între Statele Unite și Jersey, pe modelul OCDE, acest acord a servit, a fost util de uh, mai puțin de 10 ori. Este o muncă imensă uh, de a redacta aceste convenții bilaterale și totuși ele nu rezolvă problema. Cred că Parlamentul ar trebui să ia poziție, mai ales din punctul de vedere al dezvoltării, pentru că e foarte multă ipocrizie aici. Cred că posibilitățile de a nu plăti impozite în, în țările în curs de dezvoltare a fost uh, această posibilitate a fost folosită de foarte multe companii timp de prea mult, prea mult timp o problemă care trebuie rezolvată. Acum vreau să vă mulțumesc pentru amendamente. Vă rog să depuneți aceste amendamente înainte de 16 noiembrie și votul va avea loc în, uh, pe 18 ianuarie. Acum, ajungem acum la punctul 10. Modificarea acordului între Comunitatea Europeană și Africa de Sud cu privire la comerț, dezvoltare și cooperare. Este un prim uh, schimb de opinii, fără text. Uh, tot eu sunt raportoare, pentru că nimeni nu dorea să se ocupe de acest raport, dacă nu mă înșel. Așa că îmi dau singură cuvântul. Este un prim schimb de păreri, fără text, cum vă spuneam. Examinarea proiectului de raport va avea loc pe 9 decembrie. Termenul de depunere a amendamentelor va fi de 20 decembrie. Este vorba, pentru a se respecta tratatul de la Lisabona, de o simplă adaptare tehnică a acordului de comerț, dezvoltare și cooperare care lega Comunitatea Europeană de Republica Africa de Sud. De la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, nu mai este vorba de comunitatea europeană, ci de Uniunea Europeană, care trebuie formal să aprobe acest acord. Decizia Consiliului vizează nu doar să aprobe acordul în numele Uniunii Europene, ci și să notifice oficial părții sud-africane că, începând cu 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană, care urmează comunității europene, exercită toate dreptele și obligațiile com- fostei comunități și mai ales uh, în cazul de față drepturile și obligațiile ce decurg, decurg din acest acord. Acordul este, tehnic vorbind, un acord de asociere în sensul articolului 217 și un astfel de acord, conform articolului 218, paragraful 6, nu poate fi încheiat decât cu aprobarea Parlamentului. Textul proiectului meu de raport care va fi examinat în principiu pe 9 decembrie, se va limita, sigur cu rezerva unor comentarii de fond, să la se recomanda, în numele Comisiei noastre, ca Parlamentul să aprobe decizia Consiliului uh, cu privire la încheierea acestui acord. După cum știți, din uh, spiritul tratatului și mai ales uh, din articolul 218, ca și din spiritul și litera regulamentului nostru, se degajă ideea că niciun amendament la textul acordului nu poate fi înaintat, înaintat și că nu putem uh, decât să ne pronunțăm în favoarea plenării, să ne pronunțăm pentru ca plenarea să adopte sau să respingă acest acord. În ceea ce privește procedura și relația cu celelalte comisii, Comisia INTA este comisie de aviz, iar noi suntem comisia competentă pe fond. Este necesară aprobarea Parlamentului pentru încheierea acordului de către Consiliu. Votul în comisie va avea loc pe 26 ianuarie 2011 iar termenul pentru depunere de amendamente este 20 decembrie. Aveți cuvântul dacă doriți să interveniți sau să puneți întrebări. Bun. Dans ce cas-là, la séance. Nu e cazul. Atunci ședința se suspendă până mâine la ora 10. Coordonatorii se întâlnesc la ora 9 și jumătate în aceeași sală.